Translation is correct? Funcționează traducerea? I think it's okay, yes. <clears throat> Otwieram popołudniowe posiedzenie podkomisji praw człowieka. Chciałem powitać Bună ziua tuturor, bine ați venit la uh, sesiunea de după amiază. Vreau să-i doresc bun venit domnului Maciei Popovski, secretar general adjunct al Serviciului European de Acțiune Externă. Domnul Popovski uh, ne va uh, prezenta reexaminarea politicii uh, drepturilor omului și va vorbi și despre Fondul European pentru Democrație. Ne va spune ce progrese s-au făcut în acest domeniu. Vă urez bun venit. Amintesc că este pentru a doua oară când veniți la comisia noastră. La reuniunea noastră ne veți uh, prezenta informații despre Fondul European pentru uh, Democrație. Uh, deputații europeni vor putea lua cuvântul, dar timpul de care dispunem este limitat. Dezbaterea profundă va avea loc când doamna Ashton, înaltă reprezentantă, va prezenta acest proiect la sesiunea plenară de la Strasbourg din, din decembrie. Pe 27 noiembrie uh, am discutat cu doamna Veronique Arnaud de la Biroul pentru uh, Democratizare și pentru Drepturile Omului. s a prezentat biroului extins versiunea de lucru, versiunea interimară a documentelor privitoare la acest fond. Am primit uh, de asemenea și uh, informațiile pe baza cărora vor fi prezentate punctele principale la sesiunea plenară din decembrie. Înalta reprezentantă, doamna Catherine Ashton, va accepta această comunicare și va discuta conținutul ei cu statele membre și cu Comisia. După aceea vom avea o dezbatere mai uh, extinsă în cadrul subcomisiei noastre, în special în lumina acestui raport. Această dezbatere va avea loc uh, în uh, prima sau a doua parte a anului 2012. Cam acesta este programul de astăzi. Dorim să ne spuneți care este situația actuală, care este rezultatul consultărilor care s-au uh, purtat și uh, cum înaintează lucrările prevăzute. Pe 27 noiembrie uh, am avut, după cum am spus, o discuție și doamna Lochbiller, ținând cont de raportor, de opinia raportorului, domnul Howitt, a uh, transmis o scrisoare doamnei, doamnei Catherine Ashton. O scrisoare cu sugestii privitoare la drepturile omului și voi citi un fragment din această scrisoare care cuprinde informații foarte importante pentru reuniunea noastră de azi. Această scrisoare nu trebuie să reprezinte uh, un uh, nu trebuie să înlocuiască consultările ce trebuie să poartă cu Parlamentul European, ci doar face parte din lucrările pre pregătitoare. Membrii comisiei noastre doresc să solicite transmiterea de informații recente în legătură cu Fondul European pentru Democrație. Pentru democrație. Uh, domnul Sikorski, ministrul afacerilor uh, externe polonez, la uh, discursul său din uh, Comisia AFET a Parlamentului European a spus că este convins că se va ajunge la un consens politic în luna decembrie. Doresc de aceea să vă întreb dacă, în opinia dumneavoastră, putem fi și noi la fel de optimiști. Dacă speranțele domnului ministru sunt uh, fondate. Dorim de aceea să știm și care sunt etapele succesive în punerea în aplicare a acestui uh, instrument. Vă dau cuvântul. Panie Przewodniczący, dziękuję za... Mulțumesc foarte mult, mulțumesc, domnule președinte, că m-ați invitat. Mă bucur foarte mult că mai pot participa și de data aceasta la o ședință a subcomisiei dumneavoastră. Dacă îmi permiteți, o să vorbesc în continuare în engleză pentru că mi-am pregătit această prezentare în engleză și oricum interpreții pot interpreta din toate limbile. Stimate doamne, stimați domn, mulțumesc foarte mult pentru această ocazie de a vă da um, ultimele informații despre situația uh, drepturilor omului în momentul de față în uh, serviciul nostru. După cum știți, secretarul general va prezenta ideile sale generale la plenara din decembrie, idei care se referă la strategia viitoare pentru drepturile omului și pentru democrație. Lumea ei, bineînțeles, se bucură de această dezbatere care va avea loc pe 13 decembrie la Strasbourg. Cu toții știm așadar care este situația până acum, iar timpul pe care îl petrecem pentru a pregăti această propunere și pentru a pregăti dezbaterea a fost foarte necesar pentru ca să putem uh, să satisfacem pe toți actorii implicați. Deputații în Parlamentul European au fost implicați în acest proces încă de la început. De exemplu, când uh, fostul uh, președinte al Droi a participat în iulie 2010 la primul forum care a dat recomandările pentru uh, Uh, includerea unor noi propuneri în revizuirea situației. Au mai existat de atunci mai multe reuniuni informale cu deputați, mai ales în ultimele săptămâni. Vreau să mă refer la una din aceste întâlniri. Am primit într-adevăr scrisori de la doamna Lochpiller și de la vicepreședintele Macmillan Scott, care ne-au ajutat foarte mult să avansăm în acest proces. Doamna înalt reprezentant speră să poată prezenta ideile sale pe tema politicii uh, revizuite în domeniul drepturilor omului pe 8 decembrie, înaintea plenarei uh, de la Strasbourg, în care va intra într-o dezbatere mai largă, așa cum s-a decis în cadrul conferinței președinților. În uh, proiectul pe care vreau să vi-l prezint, vreau să menționez câteva puncte importante pe care dumneavoastră le-ați Um, subliniat în discuțiile pe care le-ați avut cu Serviciul European de Acțiune Externă. De exemplu, universalitatea și inalienabilitatea drepturilor omului. Un rol mai important pentru statele membre, așa este, strategia trebuie să fie cât se poate de cuprinzătoare. Am vrea să subliniem de asemenea și rolul uh, esențial pe care îl joacă societatea civilă, și vrem să prezentăm măsuri importante pentru ca drepturile omului să devină un, uh, o prioritate pentru Serviciul European de Acțiune Externă. Sperăm că acest subiect să poate fi extins cât se poate de mult. Știu că dumneavoastră țineți foarte mult la acest punct. De exemplu, ca noi să oferim o formare potrivită diplomaților noștri și să sensibilizăm delegațiile Uniunii Europene de peste tot pe uh, această temă. În acest context și toate problemele pe care vi le-am prezentat, trebuie să ne gândim la o, o continuare ca Parlamentul să joace un rol foarte important în această dezbatere. Știu că urmează două rapoarte săptămâna viitoare, dar domnului Howitt, pe tema drepturilor omului în lume și politicile UE în domeniu și apoi un raport uh, pe tema revizuirii strategiei UE în domeniul drepturilor omului, tot din Parlamentul European. Statele membre și societatea civilă joacă un rol foarte important. Ele sunt implicate, aceste se, acești actori sunt implicați în diferitele discuții ministeriale sau în alte runde de discuții în cadrul Comitetului de Securitate și uh, pentru afaceri politice. De asemenea, în grupurile de lucru pe tema drepturilor omului, COHOM și uh, am primit diverse scrisori din partea ministrilor care contribuie la aceste subiecte. Uh, aceste inputuri au fost extrem de valoroase. Recomandările care au venit de la forumul ONG-urilor din 2010, pe care îl menționasem înainte, au fost importante. Am primit și cereri de organizații umbrelă, cum ar fi HNDR, uh, și ne-am consultat și cu mai multe ONG-uri uh, și vom avea de asemenea un nou forum cu ONG-urile, dacă nu mă înșel, săptămâna viitoare. Așa este. Discuțiile continuă și cu serviciile Comisiei despre anumite aspecte din cadrul politicilor dreptului omului care sunt în competența Comisiei și care sunt extrem de importante. De exemplu, în cadrul DG Home sau DG Just, uh, servicii care se ocupă de acest uh, temă, este important să avem o politică foarte coerentă. Procesul de consultare va continua și se va intensifica după dezbaterea din decembrie din Parlamentul European. Ne bucurăm să putem uh, să vă anunțăm atât de multe discuții. În răspunsul uh, doamnei uh, înalt reprezentant la scrisoarea pe care a trimis-o doamna Lochbiller și președintele Comisiei AFET, domnul Albertini, doamna înalt reprezentant așadar s-a angajat pentru a prezenta aceste strategii la plenara din decembrie de la Strasbourg. Iată unde ne aflăm în momentul de față în ceea ce privește procesul revizuirii politicilor în drepturile omului. Dacă îmi permiteți, voi spune câte ceva despre European Endowment for Democracy. Cred că în acest proiect am mers destul de departe și cred că știm foarte bine acum noi la Comisia Europeană ce putem propune statelor membre. Într-adevăr, se poate spune că în continuare putem să ajungem la un acord politic cu statele membre pentru punerea în aplicare a acestui program anul acesta. Cred că aceasta se poate întâmpla înainte de următorul Consiliul GAERC. Statele membre au în continuare însă foarte multe întrebări. Însă acestea nu sunt o piedică din moment ce oricum creăm ceva nou, trebuie să avem destul timp pentru a elabora tot ce trebuie. Ideea este însă să continuăm anul viitor cu această abordare și vom uh, dori să putem uh, pune în aplicare toate aceste măsuri până la jumătatea anului 2012. Știu că Parlamentul va mai dezbate acest subiect și în cadrul Comisiei AFET și va prezenta recomandări Consiliului am fost informal în legătură cu raportorii și cu raportorii din umbră și salutăm uh, foarte mult orice soluție din partea Parlamentului, dar și critică posibilă, constructivă, mai ales atunci când e vorba de procesul de control și scrutin parlamentar din punct de vedere al fondurilor alocate pentru acest uh, subiect de la bugetul UE. Am uh, discutat despre faptul că, fiind dat că suntem încă într-o fază de explorare, putem eventual să ne bazăm în continuare pe, în acest program pentru democrație pe tot felul de păreri pe care le primim uh, de la mai mulți actori. Ideea este să creăm un fond, un trust fund dintre, între statele membre și Uniunea Europeană, la care să contribuie ambii actori, avem, într-adevăr, nevoie și de structuri de guvernare din partea instituțiilor europene, incluzând Parlamentul European și statele membre trebuie și ele să fie reprezentate în această guvernanță, dar trebuie și un nivel de control strategic și politic în ceea ce privește operarea acestui program de, de angajament pentru democrație. Acesta nu trebuie să fie însă un program strict instituțional, ci trebuie să fie mai degrabă, să funcționeze mai degrabă ca o fundație care să fie susținută de către cadrul instituțional UE, dar să nu fie parte din acest cadru. Mandatul acestei uh, fundații ar trebui să fie concentrat pe susținerea democrației, a actorilor de democrație, a ceea ce numește Cathy Ashton democrația profundă în vecinătate, atât în sud cât și în est. Această idee s-a născut din deliberarea pe tema unei noi politici de vecinătate a Uniunii Europene. Programul pentru democrație nu va fi probabil finalizat până la sfârșitul anului, dar cred că un acord se întrezărește în curând. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, domnule secretar! Aș vrea să spunem acum că pe 8 decembrie, la sesiunea AFET, vom organiza o dezbatere amănunțită cu privire la raportul care acum este în curs de elaborare. Aceasta va fi o ocazie bună ca să continuăm dezbaterea de azi. Domnul Howitt are cuvântul. I welcome Mr. Popovsky's. Vreau să salut prezența domnului Popovski astăzi aici am purtat multe discuții la nivel intern despre cum vom uh, aborda această revizuire a politicii și am discutat între noi, am discutat uh, și cu cei de la Serviciul de Acțiune Externă. Acum uh, putem spune că există o lipsă de claritate cu privire la modul în care se va desfășura acest proces. Aceasta a reprezentat un obstacol. ne regăsim din acest motiv în această situație și cred că motivația ne lipsește pentru a face ca acest proces să nu fie unul birocratic, ci chiar unul transparent, bazat pe dialog cu organizațiile de profil și cu alții. Cred că ar trebui să recunoaștem, deci, că această lipsă de claritate nu ne-a prea ajutat. Cred că este just să notăm acest lucru. Scrisoarea trimisă de doamna Lochbiller sigur că este din partea tuturor și uh, ea arată că noi suntem foarte implicați în uh, elaborarea acestui raport. A fost uh, o scrisoare care arată poziția noastră în acest sens și sperăm ca ea să se regăsească în cele spuse în plenarea din decembrie. De asemenea, regret că, deocamdată, până acum dezbaterea aceasta a fost uh, dominată de problematica procesului și nu atât de mult de conținut. Eu cred că trebuie acum să reorientăm dezbaterea spre conținut. Nu putem face o revizuire a politicii privind drepturile omului în fiecare zi, așa că acum avem, iată, o șansă importantă să uh, regândim modul în care Uniunea Europeană respecte și gândește problema drepturilor omului în lume. Deci nu ar fi bine să ratăm această șansă. Trebuie să reorientăm dezbaterea și să intrăm în detalii. Vrem să știm care sunt detaliile documentului ce urmează să fie anunțat. Aș vrea să mă refer la câteva dintre ideile pe care le include doamna Lochbiller acolo în uh, scrisoare. Până la urmă, eu, în raportul meu, vreau să ajut Parlamentul să contribuie la acest proces și, cu siguranță, după ce va fi publicată comunicarea, în mod formal, noi vom uh, face și noi un raport cu privire la această comunicare. În ce privește reprezentantul, reprezentanții speciali, sunt uh, convins că doamna Ashton nu vrea să existe o proliferare a acestor reprezentanți, înțeleg și de ce, pentru că dacă există un reprezentant uh, special uh, într-o parte, vor dori toți să aibă reprezentant special peste tot. Dacă numești câțiva reprezentanți, însă asta înseamnă că acorzi o prioritate deosebită acelor zone în care îi sunt numiți, ceea ce înseamnă că restul trec pe planul 2. Rămâne de văzut. Eu, unul, sunt convins că e bine să existe un reprezentant special care să ofere consultanță doamnei Ashton și de asta și americanii sunt bine reprezentanți, reprezentați în aceste probleme de exemplu, în dreptul internațional se descurcă destul de bine. De aceea aș vrea să știu ce părere aveți, domnule secretar, cu privire la această idee. Și, în al doilea rând, ce privește proiectul în curs de elaborare, este clar că noi, Parlamentul, am dorit să se pună un accent mai mare pe transparență și responsabilitate și acestea, sigur, legate și de rolul pe care noi îl avem în acest sens. Aș vrea, domnule Popovski, să ne spuneți uh, cum putem să ne asigurăm de acest lucru. Știu că au loc uh, dezbateri uh, importante, unele confidențiale, la care se discută despre încălcarea drepturilor omului. Serviciul de acțiune externă și noi avem cu toții responsabilitatea de a ne asuma acțiunile pe care le întreprindem, de aceea aș vrea să îmi spuneți cum puteți comenta această problemă? Și în ce privește dialogul cu privire la drepturile omului? Dialogul este important, dar s-au adus uh, nenumărate critici pentru că aceste uh, dialoguri practic nu sunt eficiente și nu se fac evaluări ale lor. Cred că ar trebui să tragem câteva concluzii cu privire la rolul dialogului, care cred că nu este suficient de bine dezvoltat. Domnul Pofovski s-a mai referit și la consolidarea rolului statelor membre. Acest lucru sigur că este important și l-ați spus cu bună credință. Noi, uh, Parlamentul, însă vrem să vedem care este mecanismul. Dacă noi, statele membre, respectăm în totalitate drepturile omului și astfel putem să avem o pledoarie mai puternică la nivel mondial în acest sens. Cum se desfășoară dialogul interactiv în acest sens? Ce măsuri putem lua, practic? Pentru că, deocamdată, țările membre sunt destul de tăcute în această privință. Doamna Gomes, colega mea și alții care au participat uh, la dezbaterea cu privire la instrumentele financiare știu că această dezbatere a fost una destul de uh, dură, dar vrem uh, angajamente clare din partea Consiliului și a Comisiei cu privire la fondurile alocate drepturilor omului pentru uh, anii ce urmează, 2014 încolo. Deci vrem să existe o responsabilitate și să existe un drept de control al Parlamentului asupra acestor fonduri. Știu că documentul care va fi publicat în decembrie va reproduce angajamentele care deja există, deci avem o intenție politică clară cu privire la viitorul acestor fonduri. Cât privește Fondul European pentru Democrație, nu vreau să intru în detaliu. Am speranțe destul de ridicate pentru acest fond. Știu că există păreri împărțite cu privire la necesitatea acestui fond și, de asemenea, păreri împărțite cu privire la dreptul de control. Dar, uh, uitându-ne la ce fac americanii, noi suntem în urma lor. N-aș vrea să existe o duplicare a acestui fond cu EIDHR, dar dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în primăvara arabă, una dintre unul dintre învățăminte este că e nevoie de instrumente suplimentare pentru a promova democrația în lume. Deci, eu uh, cred că există voința politică și va exista un acord în Parlament pentru a asigura sprijinul de plin pentru această propunere a fondului. Mulțumesc! No, on the next. Uh, what is uh, in preparation. I just would like... În legătură cu acest document, aș vrea să vă spun că sper că noua strategie europeană în domeniul drepturilor omului va veni într-adevăr cu o inovație, în sensul că va schimba lucrurile, nu va permite situației actuale să continue. Cred că este foarte important să ne asigurăm că rezultatul uh, muncii noastre este uh, produsul consultărilor uh, profunde cu societatea civilă și cu Parlamentul. Richard Howitt va elabora un raport al comisiei noastre și uh, el nu are doar intenția de a rezuma ce s-a făcut până acum, ci uh, dorește să contureze oarecum și direcția noastră în domeniul drepturilor omului. Și cred că ar fi uh, bine ca la plenara din uh, decembrie Lady Ashton să ne prezinte propria sa viziune în legătură cu acest subiect și dacă am putea continua procesul de consultare și după aceea. Sunt uh, multe lucruri care trebuie schimbate. În special, cred că este foarte important uh, să spunem cât se poate de clar că nu e vorba doar de principii și de valori, că vorbim despre obligații juridice, obligații internaționale ale statelor membre ale Uniunii Europene. Trebuie să vorbim despre uh, aceste obligații indiferent de cadrul în, uh, în care operează, dacă e vorba de uh, OCDE, de Consiliul Europei sau uh, indiferent de uh, politica, uh, politicile noastre regionale. E foarte important să precizăm că drepturile omului trebuie să fie uh, promovate în străinătate, monitorizate din afară, dar trebuie să începem prin a schimba lucrurile acasă. Știm că uh, uneori nici în Uniunea Europeană nu se ține uh, evidența respectării drepturilor omului așa cum trebuie, uh, că uneori nu există o asumare a răspunderilor. Trebuie să ne gândim și la acțiunile companiilor private europene peste hotare, în activitățile lor peste hotare. În legătură cu subiectul pe care l-a adus Richard în discuție, uh, și anume uh, faptul că nu dorim o proliferare a reprezentanților speciali uh, în domeniul drepturilor omului sau în alte domenii conexe. Dar, uh, în anumite cazuri, cred că acești reprezentanți ar putea fi, într-adevăr, folositori. Așadar că trebuie să ne gândim mai mult la această problemă și aș vrea să-l rog pe domnul Popovski să ne spună care este acum gândirea? Uh, la ce lucrați în acest moment? În acest sens. Trebuie să ne asigurăm că se ține cont de drepturile omului în procesul de luare a deciziilor din cadrul Consiliului, pentru că nu cred că până acum uh, s-a ținut cont de respectarea drepturilor omului. Cred că există un deficit enorm în acest sens. Politicile noastre uh, față de anumite state sunt uh, inexplicabile pentru că pur și simplu s-au neglijat drepturile omului. Și aș vrea să vă întreb de asemenea cum uh, credeți că um, SEAE se va asigura că organismele uh, politice ale Uniunii Europene vor, uh, se vor asigura că se respectă drepturile omului în cadrul Uniunii Europene și cum va trata cazurile de uh, încălcare. Mulțumesc, domnul Thomas. Eh, chciałem podziękować... Eh, domnul Zenke are cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile pe care ni le-a furnizat domnul uh, ministru Popovski. Îi sunt uh, de asemenea recunoscător pentru faptul că, în ciuda obligațiilor sale numeroase, ați găsit uh, timpul pentru a veni să ne vizitați. Voi discuta despre două chestiuni care au apărut în discuție. În primul rând, Fondul European pentru Democrație. Ați spus că nu este foarte clar dacă acest fond se va constitui înainte de finalul acestui an. În dezbaterea pe care am purtat-o în cadrul subcomisiei noastre am vorbit adesea despre acest subiect. Unii dintre noi aveau semne de întrebare, aveau îndoieli, nu știau dacă acest fond va aduce într-adevăr o valoare adăugată. Eu uh, fac parte din grupul celor care susțin această inițiativă, pentru că uh, sunt de părere că activitatea activiștilor pentru drepturile omului din diferite state ne uh, spun că acțiunea noastră este prea lentă, că până acum nu am acționat suficient de rapid. De exemplu, în Belarus există multe fundații, multe organizații care uh, funcționează foarte bine și care au nevoie de bani, iar fondurile noastre sunt uh, alocate prea lent. Le parvin prea lent, dar ei au nevoie de fonduri imediat pentru a putea supraviețui. Domnule ministru, ați spus că unele state au întotdeauna îndoieli în ceea ce privește această inițiativă. Iată care este întrebarea mea. Aceste îndoieli, aceste observații, sunt ele fundamentale? Sunt legate de principiile de uh, constituire ale acestui fond sau e vorba de chestiuni legate de formă? Pentru că e vorba de două probleme foarte diferite, de fapt. A doua observație. E vorba de chestiunile foarte importante despre care au discutat doamna Gomes și domnul Howitt. E vorba de Serviciul European de Acțiune Externă, un serviciu care este în continuă evoluție. a spus că agenții acestui serviciu vor cunoaște mai bine acțiunile europene, instituțiile Uniunii Europene. E foarte bine că este așa, dar noi vrem să mergem ceva mai departe. În anumite state, în ambasadele noastre, din anumite state, trebuie să creăm unități care să se ocupe de acest lucru, unități specializate. Pentru anumite uh, state, anumite state vor trebui să pună la dispoziție și ofițeri de contact care să țină legătura cu reprezentanții societății civile. Întrebarea mea este, ne vom limita doar la pregătirea generală a acestor uh, persoane care vor lucra în cadrul acestor unități sau uh, vom forma cu adevărat diplomați? Mulțumesc. eu foarte mult, domnule președinte. Eu cred că colegii Howard, Howard Gomez și cel al treilea coleg au spus de fapt exact ceea ce vroiam să spun eu. Exact acestea sunt punctele pe care vroiam eu să mă concentrez în legătură cu așa numitul mainstreaming în cazul drepturilor omului, care este de fapt un pilon esențial al politicii europene adică este de fapt nucleul tuturor politicilor noastre și ar trebui să rămână așa în Parlamentul European. Întotdeauna spunem aceasta atunci când încheiem un acord comercial sau alte acorduri, încercăm întotdeauna să atragem atenția asupra acestei uh, priorități. Așa facem și în cadrul subcomisiei noastre. Eu zic însă că ar trebui să fim mai vehemenți pe această temă. În ceea ce privește instrumentele financiare, de exemplu, susținerea migranților și a refugiaților, eu zic că ar trebui și aici să accelerăm procedurile existente. Instrumentele financiare care există deja sau instrumentele financiare care vor exista pe viitor trebuie să fie întotdeauna codecise și de Parlament în acest domeniu. În ceea ce privește fondul pentru endowment, pentru democrație, deci eu uh, văd lucrurile foarte pozitiv în acest punct. Colegul meu, Howitt, vede lucrurile poate un pic diferit, dar în statele membre, așa cum a spus și colegul meu Zemke înainte, există întotdeauna griji legate de buget, nu, întotdeauna nu este destul uh, nu sunt destule fonduri la buget și nu trebuie însă să ne uităm la lucruri numai din această perspectivă. Bineînțeles că avem nevoie și în acest caz de un control foarte pertinent. Fiecare să controleze la fața locului. Și pot să vă spun foarte sincer și foarte deschis că odată ce va exista acest fond în Uniunea Europeană, vom avea și noi în Parlamentul European un drept de veto în ceea ce privește dotarea acestui fond. Pentru că vrem să știm, bineînțeles, cum se cheltuiesc acești bani. Dacă s-au cheltuit în mod pertinent sau dacă a ajuns la instituțiile care chiar fac ceva în acest domeniu și așa mai departe. Voi încheia acum spunând că cele acea ipocrizie de care vorbeați, acele duble standarde, nu trebuie să continue. Pentru drepturile omului trebuie să ne implicăm peste tot, în interiorul și în exteriorul Uniunii Europene. Noi suntem într-o situație foarte fragilă atunci când condamnăm, de exemplu, încălcarea drepturilor omului într-o regiune îndepărtată, dar în cadrul Uniunii Europene nu acționăm atunci când se încalcă drepturile omului chiar în același mod. Vreau să reproșez tuturor care fac așa ceva, pentru că partenerii noștri și dușmanii noștri nu vor aștepta prea mult până când ne vor uh, atrage atenția asupra acestei ipocrizii. Trebuie așadar și în cadrul Uniunii Europene să acționăm la fel de repede și cetățenii sunt de acord cu acest lucru. Cetățenii văd că se fac anchete peste anchete, dar că în cadrul Uniunii Europene în continuare există aspecte foarte periculoase în ceea ce privește drepturile omului. Și de asemenea, unii dintre noi interpretează principiul subsidiarității e un pic cam extins. Aș vrea să vă pun o întrebare concretă. Și vreau să fac și o remarcă, dacă îmi permiteți. Ceea ce scria în uh, proiectul inițial în ceea ce privește controlul parlamentar nu mă satisface deloc. Lipsește, de exemplu, un semn de bunăvoință din partea serviciului uh, extern Serviciul de Acțiune Externă că dorește să comunice și să colaboreze cu Parlamentul. Deci în acest proiect mi se pare că nu există destul de multe oferte, să spunem, de comunicare. Eu vreau să văd negru pe alb scris că Parlamentul are un drept de a decide lucrurile în acest domeniu, la fel ca și uh, Serviciul de Acțiune Externă. Ne dorim ca să obținem în fine și rezultate contro- uh, controlabile și concrete. Mulțumesc! Ana Gomez, mulțumesc acum să iei cuvântul despre EAD, Serviciul de Acțiune Externă. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau doar să mai completez întrebarea către domnul uh, Popovski cu privire la Endowment for Democracy. Eu sunt una dintre cei care am susținut acest proiect. De fapt, am fost uh, una dintre primele care au menționat acest aspect, această propunere în raportul Andrichene în 2010, am făcut propunerea să se creeze acest Endowment for Democracy, pentru că eu cred că este necesar să-i ajutăm pe susținătorii drepturilor omului și să îi ajutăm pe toți actorii care lucrează în acest domeniu pentru democrație, pentru drepturile omului în multe colțuri ale lumii și nu numai în vecinătatea estică a Uniunii Europene, așa cum pare să fie cazul în momentul de față când uh, de fapt, domeniul de aplicabilitate a acest proiect este destul de limitat. Am avut o dezbatere la FET și două lucruri mă îngrijorează foarte puternic. În uh, ghidul care va trebui să fie adoptat de către Consiliu, dacă nu mă șel, în această săptămână. Sau dacă nu mă șel, în curând, oricum. În primul rând, meritul acestui uh, fond, Endowment for Democracy, este că este flexibil și este foarte ușor de aplicat, foarte, foarte um, simplu de alocat, așadar. Deci nu se poate uh, să avem mai întâi o dezbatere în 27 de state membre pentru a decide dacă le alocăm sau nu. Ar fi, în primul rând, și o politizare nedorită uh, a acestui subiect. Cel mai bine ar fi, zic eu, ca să ne asigurăm ca tot spectrul politic din Europa care este reprezentat în Parlamentul European să fie reprezentat în Consiliul de Guvernanță a Fondului Endowment for Democracy. Bineînțeles că nu s-ar putea lua nicio decizie fără un consens în acel cadru. Deci, în loc să avem un reprezentant de la Consiliu, de la Comisie, unul de la Serviciul de Acțiune Externă și și un reprezentant al Parlamentului. În loc să avem așadar reprezentanți la nivel național, ar fi mai bine să avem un reprezentant din toate aceste instituții. Și apoi aș mai vrea să spun că uh, mobilizarea fondurilor uh, pentru acest uh, fond, pe lângă uh, contribuțiile voluntare din partea statelor membre, ar trebui să nu se facă din instrumentele pentru drepturile omului și pentru democrație, care deja au un domeniu de aplicabilitate. Fondurile trebuie să vină de la alte instrumente în care există mult mai multe fonduri disponibile, care de fapt nu care sunt folosite în aspecte în care nu țin cont, de exemplu, de drepturile omului, stabilitate și, și DCI. Mulțumesc. Dziękuję bardzo. Wydaje mi się, że to są wszystkie wypowiedzi. Mulțumesc foarte mult, doamnă Gomes, pentru aceste remarci. Vreau să vă atrag atenția asupra două puncte. În primul rând, strategia în legătură cu raportul anual pentru anul 2010. Mă refer la dezbaterea pe tema raportului din 2010. Aceasta ne arată că câteodată se întâmplă și lucruri foarte importante pentru uh, evoluția situației drepturilor omului în lume. Este important uh, să mai ne revizuim încă o dată abordarea acestui raport și să-l reanalizăm. Domnul Popovski a spus de asemenea că elaborarea noii strategii pe tema drepturilor omului a dus la anumite confuzii și aceasta a dus la rândul său la o corespondență foarte amplă între uh, subcomisia noastră și uh, reprezentanții, actorii de pe acest, uh, în acest domeniu. Sper ca să putem ajunge însă în fine la un compromis între înaltul reprezentant, Consiliu, Comisie și Parlamentul European. Și acum mai vreau să spun ceva despre Fondul European pentru Democrație. Cu toții considerăm că acest uh, instrument este foarte util. Bineînțeles că ne-am pus întrebarea dacă un astfel de instrument necesită să fie revizuit Unele instrumente pe care le folosim în acest domeniu nu funcționează în momentul de față și de aceea sperăm să avem un instrument mai flexibil care să nu fie împovărat de birocrație. În țara mea există un proverb care spune cine dă repede, dă dublu. Și de aceea prea multă birocrație ar strica, cu siguranță, acestui proiect. Deci, tocmai într-o situație de predemocrație, aceste lucruri devin extrem de importante. Să nu uităm ce se întâmplă acum în peninsula arabă, primăvara arabă. Toate aceste evenimente ar trebui să ne convingă de faptul că acest instrument pe care urmează să-l folosim și care va fi sub în parlamentar este un instrument esențial. Cred deci, că acest fond pentru democrație ar trebui să fie pus în aplicare cât mai repede. Domnul Popovski. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Am notat toate întrebările și comentariile și sper să pot răspunde la toate. Mai întâi, cu privire la scrisoarea, scrisoarea la care s-a referit domnul Howitt, am uh, notat toate observațiile și vom ține cont uh, de ele atunci când vom redacta forma finală a propunerii și când vom pregăti dezbaterea. Sunt de acord, am pus prea mult accent pe proces, dar am avut un motiv. Problema este serioasă. Sigur că acum trebuie să punem accent mai mult pe conținut și sperăm ca dezbaterea ce urmează să fie un punct bun de plecare în acest sens. Procesul va continua, nu-l vom mai discuta, dar îl vom folosi pentru a discuta conținutul atât în Parlament, deoarece dumneavoastră pregătiți o rezoluție, cât și în Consiliu, unde Trebuie să vedem care sunt uh, opiniile statelor membre și cum uh, sunt ele dispuse să contribuie la o mai mare eficiență a politicii noastre. S-au pus mai multe întrebări în legătură cu uh, reprezentanții speciali. În altul reprezentant nu se opune creierii acestor posturi, dar am luat seamă de toate comentariile dumneavoastră după cum uh, știți, uh, până acum acest reprezentant special este un uh, instrument și Consiliul a numit reprezentant special doar pentru anumite țări și regiuni. N-am avut niciodată un reprezentant special pe un domeniu. Am avut reprezentanți în trecut, precum domnul Javier Solana, dar acela a fost un nivel diferit de angajare, ca să zic așa. Înaltul reprezentant, repet, nu intenționează să propună crearea de astfel de posturi, dar uh, dacă va fi nevoie, suntem gata să discutăm. Și uh, sigur că aveți dreptate atunci când aduceți în discuție și uh, justiția. Una dintre punctele noastre slabe este, unul dintre punctele slabe este eficiența. Ar fi riscant să încetăm acest demers chiar dacă rezultatul nu este optim. Sigur că chiar acum, în timp ce noi vorbim aici, finalizăm uh, dialogul cu Rusia cu privire la dreptul omului aici la Bruxelles. Sigur că întotdeauna suntem dezamăgiți de rezultat, dar ar fi greșit să spunem că nu mai are rost să încercăm. Trebuie să ne gândim bine la cum putem îmbunătăți demersul. Nu e ușor la prima vedere, dar uh, Cred că merită să continuăm. Cât privește organizarea internă a SAE, noi am început să atragem atenția colegilor din diferitele departamente cu privire la această problematică. Avem pe de o parte interesele geografice și pe de alta drepturile omului și știu că de obicei uh, drepturile omului sunt cele care pierd trebuie stabilit un echilibru între cele două. Am mai avut astfel de uh, schimb, schimburi de vedere, de exemplu atunci când uh, s-a discutat despre problema drepturilor omului în China. Dumneavoastră ați avut atunci o poziție unificată. Acum, instrumentele. Ați vorbit despre instrumentul european pentru democrație și drepturile omului. El va continua și va fi parte din um, următorul cadru financiar care va fi adoptat de comisie pe 6 decembrie și sigur că va fi dezbătut uh, de Parlament și de Consiliu cândva în uh, anul viitor, la început. Procesul va fi important deoarece Parlamentul și Consiliul vor începe să discute despre instrumente, iar în paralel SAE și Comisia vor începe să gândească programarea următorului ciclu financiar, să-l planifice. Așa că va trebui să ținem uh, cont uh, mai mult, la nivel orizontal, de probleme precum drepturile omului, ceea ce înseamnă că mergem și mai departe de sfera instrumentului european pentru democrație și drepturile omului. Putem să contăm și pe alte instrumente, precum DCI sau EDF, am uh, început lucrările cu privire la liniile orientare de, orientare de programare pe care îl, le pregătim împreună cu Comisia și avem aici o șansă de a integra aceste probleme transversale. Drepturile omului uh, este o problemă ce poate fi integrată, precum uh, securitatea și dezvoltarea, ca să vă dau un alt exemplu. O să revin de la Fondul European pentru Democrație mai târziu, Deocamdată vă spun doar că în altul reprezentant vrea să își uh, expună propria viziune în plenarea din decembrie și sigur că cele ce vor urma în Parlament și în Consiliu vor fi etape importante. Aveți dreptate. Politica pentru drepturile omului începe acasă. De aceea ne-a luat uh, timp ca să angajăm comisia la nivel intern. Doamna Malmström și doamna Reding au, și alții au un cuvânt de spus și este în joc și credibilitatea Uniunii Europene. Vă asigur că ținem cont de aceste lucruri. Cât privește rolul statelor membre, ele sunt interesate de progresul în acest domeniu. Unii chiar ne-au uh, îndemnat ne-au uh, impulsionat să facem un progres. Nu cred că trebuie să impulsionăm uh, organismele actuale, deoarece suntem cu toții angajați pe această cale. Dar uh, discuțiile, ca să revin la China, discuțiile de acolo au fost destul de intense, pe bună dreptate, însă discuții aprinse totuși. Am menționat dezbaterea ce urmează să aibă loc cu privire la instrumentele financiare și s-a pus o întrebare cu privire la rolul Parlamentului European. Sigur că aceste lucruri vor avea loc, se aplică prevederile din tratatul de la Lisabona și știm că negocierile vor fi dificile. Eu sper ca ele să demareze cât de curând și negocierile cu privire la cadrul financiar vor dura până în a doua jumătate a lui 2012, iar dezbaterile cu privire la instrumentele financiare ar trebui să înceapă acum. Revenind la Fondul European pentru Democrație, vreau să vă mulțumesc uh, mai întâi de toate pentru încurajarea și sprijinul dumneavoastră, care sunt foarte necesare. Nu cred că niciun stat membru este opuse în mod fundamental acestei idei. Poate că au rezerve, dar nu sunt opuse acestei idei. Și sunt de acord cu ce spuneți dumneavoastră. Avem nevoie de o entitate. Acesta nu este un instrument în nicio instituție, ci o entitate care să fie mai flexibilă și care să poată face ceea ce nu putem face cu instrumentele existente. Eu nu sunt expert în gestiune financiară, dar știu că atunci când s-a început pregătirea, elaborarea acestei propuneri, am uh, cerut ajutorul colegilor noștri și cu toții ne-am dat exemple din regiunile lor, cât timp se pierde, care sunt liniile roșii, care sunt grupurile țintă la care nu putem ajunge, de exemplu ONG-urile neînregistrate. Nu putem folosi bani din uh, Instrumentul European pentru Democrație și Dreptul Omului pentru a le ajuta pe acestea. Deci avem o piață destul de mare pe care o putem exploata, deși știu că expresia e improprie. Cathy Ashton și uh, ministrul polonez au uh, trimis o scrisoare omologilor, lor la mijlocul lui noiembrie în care expuneau modul în care avizajăm noi uh, acest fond și cred că putem să obținem un acord va exista un acord general la nivelul Consiliului. Procesul rămâne unul în curs de desfășurare și sunt convins că acest proiect uh, se va putea finaliza și fondul va putea fi constituit cândva la începutul anului viitor. Revenind la area geografică, nu este un instrument pentru vecinătatea din Est. El se va aplica și la Sud și la Est, inițial. Și cât privește finanțarea, ne-am consultat foarte mănunțit cu Comisia și este clar, nu vom lua nimic de la EIDHR, de la Instrumentul pentru Democrație și Drepturile Omului. Avem oarecare marjă, cei drept, de exemplu, în Instrumentul pentru Politica de Vecinătate, prin care am putea finanța acțiuni specifice în vecinătate. Dacă funcționează lucrurile și dacă acest fond pentru democrație se dovedește justificat, atunci putem să le extindem, putem să găsim și alte surse de finanțare în alte instrumente. Deocamdată să vedem însă cum reușim să ne descurcăm în regiune. Cred că în est și sud sunt nevoile cele mai urgente. Domnul Zemke a vorbit despre Belarus, da, estul. Deci nu excludem nimic. Rolul acestui fond este crucial și repete ceea ce a spus uh, doamna Cathy Ashton atunci când a vorbit miniștrilor. Nu vrem să creăm o birocrație de proporții. Vrem să existe un fel de organism, un fel de guvernanță reprezentativă în care să intre statele membre, Comisia Europeană, înaltul reprezentant și Parlamentul European. Noi am fi foarte deschiși la o astfel de structură. Modalitățile rămân de hotărât, dar în orice caz Parlamentul trebuie să fie reprezentant. Dacă acest uh, organ este mai mare, nu e nicio problemă, pentru că el nu va fi unul de tip executiv. Va exista un alt comitet uh, executiv uh, care să ia, practic, hotărârile. Dar trebuie să existe un alt organism care să desfășoare un fel de control, de examinare statele membre vin cu contribuții, prin urmare își vor aplica normele lor naționale, dar trebuie să și un alt fel de control. Oricare ar fi modalitatea, ne vom asigura că acționăm transparent și că suntem responsabili față de contribuabili în general. Cât privește modalitățile, cred că le-am uh, atins deja. Flexibilitatea și viteza sunt importante și vrem să fim uh, absolut uh, clari absolut clar în privința valorii adăugate. Dacă ea nu există, nu are rost să creăm o astfel de entitate și, sigur, trebuie să evităm orice fel de suprapunere cu alte instrumente. Și ca să reacționez la ce a spus președintele în legătură cu uh, calendarul și uh, raportul anual, da, va trebui să încercăm să ne descurcăm mai bine. Am rămas puțin în întârziere, nu doar din cauza că abia ne-am constituit serviciul și ne-am înființat uh, structurile și ne-a lovit între timp și primăvara arabă. Au fost mai multe lucruri, deci, care s-au întâmplat. Vom face pe viitor tot posibil ca să evităm orice astfel de întârzieri. Mulțumesc! Chemuza <clears throat> Mulțumesc foarte mult, domnule Popovski. Vă mulțumim pentru că ne-ați prezentat uh, situația și după aceea pentru că ne-ați uh, răspuns la întrebări. Vom analiza situația în săptămânile următoare și dacă uh, mai sunt încă semne de întrebare, vă vom cere noi clarificări. Mai avem, avem uh, în jur de 35 de minute întârziere în uh, programul discuției noastre de azi. Așa încât uh, trecem imediat la următorul punct de ordine de zi. Egipt, informații actualizate privind evoluțiile din domeniul drepturilor omului ca urmare a rezoluțiilor recente ale Parlamentului European și în urma alegerilor. Parlamentul European a organizat în repetate rânduri dezbateri pe această temă. Vorbim despre evenimentele din Egipt în lumina uh, primăverii arabe și uh, cred că ultimele evoluții din Egipt uh, impun o reacție din partea noastră. Am pregătit dezbaterea de azi împreună cu delegația um, țărilor din Mașrec, pentru relația cu țările din Mașrec, o voi uh, invita pe doamna uh, Marisa Matias uh, să ni se alăture la discuție. Doresc să subliniez faptul că în ultimele săptămâni Parlamentul și-a exprimat foarte des îngrijorările în legătură cu deciziile Consiliului Superior Militar de Apărare din Egipt care a uh, preluat puterea după căderea lui uh, Mubarak. Se uh, încalcă drepturile omului, se reacționează um, excesiv la manifestații pacifiste și chiar și atunci când e vorba de manifestații pentru apărarea drepturilor creștinilor copți există tot mai multe conflicte între forțele de ordine și manifestanți și manifestanții solicită ca puterea să treacă în mâinile civililor. Am uh, ascultat și uh, opinia fostului uh, șef al uh, Organizației pentru Energie Atomică, care dorește să uh, creeze un guvern civil. Uh, în ultima vreme au, uh, s-au înregistrat uh, multe decese, multe persoane au fost rănite. Uh, Doamna Mona Ratavai, jurnalistă egipteană, a fost uh, arestată și bătută când a participat la o conferință pentru drepturile omului, o conferință organizată chiar de Parlamentul European cu participarea domnului președinte Ierji Buzek. În urma manifestațiilor recente, mai multe partide politice au decis să se retragă din cursă electorală. Prima rundă a alegerilor a avut însă loc ieri, conform programului, și în acest context vom asculta cu foarte mult interes intervențiile invitațiilor uh, noștri. În primul rând, o voi uh, invita pe doamna Emil Ramze din uh, rețeaua Romed Human Rights să ia cuvântul. Madame. Oui, merci, monsieur le président, madame. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, voi vorbi uh, despre situația drepturilor omului în uh, Egipt, înainte de a vorbi despre rolul Uniunii Europene și despre uh, recomandările noastre în acest sens. Astăzi situația este foarte critică în Egipt, mizele sunt foarte importante. Din, de la Revoluția din 25 ianuarie, anul acesta s-au uh, declanșat multe alte revoluții foarte puternice și noi dorim ca uh, drepturile oamenilor să um, fie respectate. Oamenii au ieșit iarăși în uh, stradă în Egipt pentru a apărea aceste valori. Sperăm că nu vor fi dezamăgiți. Evenimentele din ultima vreme din Egipt nu sunt surprinzătoare. În ultimele luni, ONG-urile pentru drepturile omului din Egipt și uh, din uh, mediul internațional au uh, condamnat multiplele abuzuri ale Consiliului Superior al Forțelor Armate. am uh, denunțat uh, extinderea sferei de aplicare a uh, stării de urgență, o lege care era utilizată pentru a interzice manifestațiile. 12.000 de civili au ajuns în fața tribunalelor militare, au, fost, au avut loc extradări um, extrajudiciare, s-au utilizat forță excesivă în cazul de manifestații pacifice și s-au luat uh, măsuri împotriva organizațiilor pacifice, precum ONG-urile care luptă pentru drepturile omului și s-au purtat și campanii uh, de defăimare împotriva organizațiilor uh, pentru drepturile omului în presa controlată de stat. S-a încercat distrugerea reputațiilor acestor organizații. Am uh, constatat că și rolul femeilor a fost marginalizat în procesul uh, politic, au existat și multe încălcări ale drepturilor femeilor. Astăzi, mai mulți activiști și blogări au fost arestați. Um, domnul El Fatah și uh, Michael Nabil au fost arestați. Sunt cazuri cunoscute. Am vorbit și despre um, manifestația din Cairo din 9 octombrie, manifestația creștinilor copți care a fost um, reprimată. Doresc să mă refer la un uh, document semnat de 12 uh, organizații egiptene. Declarația uh, a fost emisă pe 25 octombrie. Consiliul Suprem al Forțelor Armate a refuzat să aibă o abordare transparentă pentru a promova procesul de reformă în Egipt. Exclude tinerii și ONG-urile activiste în domeniul drepturilor omului din procesul de luare a deciziilor. În ultima vreme, manifestanții pentru democrație din toate păturile sociale s-au întors uh, pe străzile Egiptului, nu doar uh, în piața Tahrir, ci uh, și în alte regiuni. Noi avem un document care a fost elaborat pe 19 noiembrie, care cere armatei să nu își aloce puteri supraconstituționale, care depășesc prevederile Constituției. Uh, egiptenii au ieșit încă o dată în stradă pentru a cere armatei să uh, predea puterea unui guvern civil și să înceapă un proces veritabil de tranziție către o democrație civilă. Reacția autorităților de tranziție egiptene la aceste uh, manifestări a fost să le reprime cu violență, deși era vorba de manifestări pacifice, și au uh, amenințat că dacă armata pleacă de la putere, în țară se va instaura haosul Forțele de securitate, forțele armate au folosit gaze lacrimogene și uh, alte uh, mijloace contundente. Multe persoane au fost arestate. Până acum s-au înregistrat 41 de decese dintre manifestanți și 3000 de uh, decese în total cu oam- uh, ale oamenilor între 15 și 30 de ani. Uh, vorba de 3.000 de răniți, mă iertați. în, alta, uh, în altul comisariat al drepturilor omului pentru, uh, al Națiunilor Unite și alte instituții, printre care și Uniunea Europeană, au luat uh, atitudine. Există atacuri împotriva societății civile și uh, multe încălcări ale drepturilor omului. Și în acest climat uh, au început ieri alegerile în Egipt. Ele vor dura până în martie 2012. Uh, ONG-urile care activează în domeniul drepturilor omului um, monitorizează situația și doresc să supravegheze alegerile pentru a se asigura că uh, tranziția se face cu adevărat către un proces democratic. Am regretat faptul că Uniunea Europeană nu a fost invitată să observe aceste alegeri istorice, așa cum uh, s-a întâmplat în Tunisia. Noi susținem uh, două puncte uh, pe care le-a spus doamna Ashton în ultima sa observație. Eliberarea manifestanților, sfârșitul procesului militar și o trecere cât mai rapidă a puterii în mâinile unui guvern uh, civil. Acest mesaj însă nu este la înălțimea pericolului uh, care planează asupra Egiptului. Ne pare rău că nu uh, există o reacție uh, adecvată a Uniunii Europene, că Uniunea Europeană nu are un mesaj clar și uh, puternic, solid, care să fie adresat forțelor armate de la putere în Egipt la ora actuală. Un mesaj pentru, pentru drepturile omului. Dorim ca Uniunea Europeană să aibă o, o atitudine dură față de SCFA, de Consiliul Superior al Forțelor Armate, să ceară să predea puterea unui guvern civil. Organizația noastră, RMDH, solicită um, Uniunii Europene să condamne violențele și încălcările drepturilor omului comise de uh, CSFA și să cere um, să ceară autorităților egiptene să respecte drepturile omului. Dorim să um, se condamne încălcarea drepturilor omului, să, se, să ceară ridicarea stării de urgență și să solicite uh, realizarea de uh, anchete uh, independente care să analizeze în ce măsură au fost încălcate drepturile omului de la căderea lui Mubarak să se oprească presiunile împotriva societății civile și împotriva um, organizațiilor pentru drepturile omului și să se înceteze, să pună capăt, uh, uh să se înceteze uh, calomnierea acestor organizații. Uh, doresc să salut uh, înființarea Fondului European pentru Democrație și sperăm că el va putea ajuta Egiptul să facă tranziția către democrație dorim eliberarea persoanelor care au fost are, arestate în Egipt pentru că și-au exprimat um, opinia și dorim ca femeile să aibă acces la procesul de luare a deciziilor în Egipt. Trebuie ca societatea civilă să poată participa la procesul de luare a deciziilor în Egipt pentru a asigura o trecere uh, uh corectă către democrație. Mulțumim uh, Uniunii Europene pentru că luptă pentru democrație în Egipt și sperăm că um, vom uh, beneficia și um, de susținere politică din partea Uniunii Europene și nu doar de susținere financiară. Credem că um, noua abordare din politica europeană de vecinătate, care a spus că va susține cu tărie societatea civilă, se concretizează. Trebuie ca Uniunea Europeană, Uniunea Europeană să uh, creeze instrumentele necesare pentru susținerea uh, democrației în țările cheie din uh, zonă, din zona respectivă în uh, rezoluția dumneavoastră din uh, februarie și noiembrie, uh, în legătură cu Egiptul, v-ați afirmat prioritățile în acest um, în legătură cu situația de față. Dorim ca parlamentarii, parlamentarii europeni să accepte invitația noastră de a veni în Egipt pentru a vedea cu ochii lor situația de pe teren. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Aș vrea acum să o rog pe vicepreședinta delegației cu Mașrecul, doamna Matia, să ia cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Foarte multe din ceea ce doream eu să spun au fost deja pronunțate în această după-amiază de către antevorbitorii mei. Dar cu toate acestea aș vrea să adaug câteva informații concrete. În primul rând aș vrea să vă atrag atenția asupra unor uh, fapte care s-au întâmplat săptămâna trecută la Cairo. Vreau să fac referire la situația de acum din Egipt. Există tensiuni foarte mari. Există o clară tergiversare și uh, o tensiune între forțele care luptă pentru, pentru uh, democrație și forțele care doresc să rămână la putere. După cum spuneam, am fost la Cairo și, deși nu puteam să mă apropii de piața Tahrir, am putut să simt atmosfera. Am putut de asemenea să mă întâlnesc cu reprezentanți ai ONG-urilor, cu reprezentanți ai opoziției și după cum am auzit adineauri, Într-adevăr, în momentul de față putem vorbi de o situație de excepție, de urgență. Am uh, adoptat și o rezoluție în Parlamentul European și ceea ce s-a întâmplat în acolo săptămână trecută, într-adevăr își merită numele de stare de urgență. Însă și în Parlament uh, ne confruntăm cu o situație neobișnuită. Indiferent de opiniile noastre ideologice și politice, cred că cu toții trebuie să spunem că există o dictatură ideologică, de fapt, în uh, ceea ce privește alegerile din Egipt. Am avut ocazia, nu numai la Cairo, ci și, uh, acu, și la 500 de kilometri de Cairo, să constat același lucru. Am văzut cum uh, oamenii se mobilizează și uh, se implică pentru aceste alegeri. Nu vorbesc acum în numele delegației cu mășrecul, vorbesc în nume propriu. Este părerea mea personală. Bineînțeles că nu vrem să ne amestecăm, dar pe de altă parte este evident că nu e voie să facem uh, rabat, să facem compromisuri în ceea ce privește drepturile omului. Trebuie întotdeauna să fim de partea populației în această cauză și trebuie să reușim să mm, înaintăm în acest proces democratic împreună cu populația, fără să permitem astfel de piedici. Această tensiune și mm, luptele de putere au avut, bineînțeles, deja consecințe, după cum știți. Autoritățile și guvernul a planificat câteva compromisuri, de exemplu posibilitatea ca Parlamentul să controleze cheltuielile bugetare, dar în momentul de față e vorba de un guvern de tranziție și ceea ce vedem în momentul de față în Egipt este de fapt un guvern militar. Acest Consiliu militar care guvernează țara nu dorește să renunțe la anumite privilegii. Știm cu toții că unele partide și unele organizații non-guvernamentale ne-au rugat să pregătim alegerile mai bine, pentru ca să nu se întâmple ceea ce s-a întâmplat în Tunisia sau în alte țări. Dar sigur că aceasta este o temă extrem de sensibilă. Acest proces de tranziție către democrație este unul foarte dificil în ultimele zile, într-adevăr, am putut constata acest lucru. În cazul delegației cu Mașrecul, am... nu am putut să facem observa... să mergem într-o misiune de observare electorală, pentru că nici aceasta nici n-a fost intenția noastră, ci intenția noastră a fost să vedem dacă în Parlamentul Euro- în um, Egipt se poate crea o adevărată contraputere față de guvern, iar partenerii noștri trebuie să înțeleagă acest obiectiv pe care ni l-am stabilit. Este foarte dificil în contextul actual să acționăm corect. După cum ziceam și înainte, aceasta este părerea mea personală și nu este în niciun caz uh, opinia delegației pe care o reprezint. Nici nu e vorba acum de a stabili de ce parte suntem. Suntem confruntați cu o situație de excepție și de aceea instituțiile europene trebuie să găsească un ton corect. În Egipt trebuie să se ajungă la un regim democratic și noi trebuie să susținem acest proces. Apoi vom vedea în ce direcție merge situația din Egipt. Însă lucrurile sunt încă deschise. Sunt peste 3.000 de candidați la aceste alegeri. Nici nu știm cum vor evolua lucrurile. Există păr, foarte, păr, partide foarte diferite, există și persoane care ar fi vrut să candideze, dar care nu au putut pentru că nu au fost lăsați. Și există și unii care aveau păreri și păreri legitime și nu au fost lăsați să candideze. Mulțumesc, doamnă Matias. Acum îi dau cuvântul doamnei Gomes pe aceeași temă. Poate că îmi permiteți, vă rog, să, vă rog să nu vorbiți atât de mult. Mulțumesc. Nu vă repetiru ce a a dit. Mulțumesc. Nu vreau să repet ceea ce s-a spus deja până acum în domeniul drepturilor omului. Sunt absolut de acord cu ceea ce se încearcă în momentul de față în Egipt, adică democrație, stat de drept și un guvern nemilitar. Sunt absolut de acord cu aceste propuneri. Spun acest lucru fără să-mi fie rușine. Vă spun foarte direct. Cred însă că este foarte important ca Uniunea Europeană și Parlamentul European să stabilească o poziție foarte fermă și să spună că aceste alegeri care au avut loc nu corespund standardelor internaționale. Eu am fost pe 19 martie la fața locului atunci când a avut loc referendumul și participarea populației era impresionantă la acest referendum. Foarte mulți egipteni își doresc un Egipt democratic, dar acest proces este orice altceva decât uh, integru și nu există misiune de uh, supraveghere, de observare electorală. Unele partide politice au fost uh, interzise, nu au avut voie să prezinte candidați la alegeri. Restricțiile care sunt încă în vigoare sunt în continuare impresionante. Și după cum spuneam, deși interesul pentru democrație în Egipt este extrem de vădit, există în continuare foarte multe lucruri care nu funcționează bine. De exemplu, la referendum nu au participat, de fapt, chiar atât de multe persoane. Dar, în această țară este nevoie de un parlament legitim. Sigur că lucrurile sunt în continuare foarte șubrede, o juntă, o juntă militară este la putere, dar nu putem vorbi de standarde internaționale. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Kazak! Vă mulțumesc, domnule președinte. Am fost foarte atent la ce au spus uh, antevorbitorii cu privire la drepturile omului în Egipt. Din păcate, după căderea regimului lui Hosni Mubarak, fostul președinte, poporul egiptean merită mai mult. După ce au uh, fost atâtea victime. Cred că acum poporul egiptean merită sprijinul Uniunii Europene și al tuturor forțelor democratice, inclusiv organizațiile neguvernamentale trebuie să contribuie. Toată această tranziție este presărată cu nenumărate dificultăți. Vedem bine că nu a existat acolo o tradiție democratică, ea lipsește, de aceea și uh, haosul din prezent. De aceea este atât de greu acum să se pună la punct un mecanism de tranziție spre democrație. Cu toate acestea, noi trebuie să facem tot ce ne stă în puteri pentru a ne aduce aportul și sprijinul la societatea civilă, la eforturile mass media și a organizațiilor neguvernamentale. Vedem că au loc acolo acte de violență împotriva jurnaliștilor și a mass mediei. Iar uh, aceste lucruri Sigur că nu sunt o dovadă de bunăvoință din partea autorităților egiptene. Deci nu există o dorință a lor înspre democrație. Din acest motiv, noi trebuie să exercităm o presiune politică asupra acestor uh, autorități. Vrem să ajutăm poporul care s-a adunat în piața Tahrir să își atingă obiectivele. Trebuie să sprijinim această mișcare, inclusiv financiar. Am venit în acest sens cu o propunere pentru încheierea unui acord de parteneriat aprofundat. Țin să mulțumesc acum tuturor celor care contribuie și lucrează la această schimbare și vă invit să continuați pe această cale. Președintele, mulțumim foarte mult! Acum am să îi cer reprezentantului Serviciului European pentru Acțiune Externă să ia cuvântul. Domnul Richard. Bună ziua, domnule președinte. Vreau doar să spun că ne alăturăm la tot ceea ce s-a spus în legătură cu tragedia pe care au trăit-o demonstranții din piața Tahrir, care au fost reprimați cu o violență îngrozitoare, mai ales în zilele de 19 și 20 ianuarie, când mulți au fost răniți, ba chiar omorâți. Acum uh, ar trebui să discutăm care au fost evoluțiile ce au urmat rezoluțiilor adoptate de Parlamentul European în legătură cu situația din Egipt. Din păcate, așa cum s-a spus, uh, trebuie să constatăm că bloggerii în continuare sunt în detenție, în continuare se face uz disproporționat de violență și de represiune, represiunea continuă, chiar dacă trebuie admis că în ultimele zile Militarii s-au interpus între forțele de poliție și manifestanții din piața Tahrir pentru a pune capăt sau a stopa măcar acestei represiuni împotriva manifestanților. Cu toate acestea, în continuare avem oameni care sunt răniți, reprimați sau chiar uciși. Au existat însă și niște evoluții pozitive ca urmare a manifestațiilor. Avem o promisiune, cei drept doar promisiune, va rămâne de văzut în ce măsură ea va fi îndeplinită de autoritățile militare. Promisiunea este să se țină alegeri prezidențiale înainte de iunie 2012. De asemenea, să se realizeze o anchetă cu privire la evenimentele din Maspero și o anchetă pentru a hotărâ cine este responsabil pentru evenimentele din 19 și 20 ianuarie. Acestea noiembrie, mă scuzați. Acestea vor fi transferate unor instanțe civile, lucruri pe care, sigur, noi le considerăm extrem de pozitive. În ce privește presiunile pe care le facem noi zilnic pentru a cere ridicarea stării de urgență și încetarea proceselor militare, înaltul reprezentant a subliniat aceste lucruri în declarațiile sale din 26 și 20 noiembrie, a cerut uh, forțelor armate să ridice starea de urgență, să pună capăt proceselor militare și să se respecte promisiunile făcute. Noi sperăm ca acestea să ducă și la fapte. Un alt lucru pozitiv uh, pe care trebuie să salutăm este că ieri au început alegerile. Astăzi este a doua zi de alegeri și uh, primul raport pe care l-am uh, primit la delegație sublinează acest lucru ca fiind pozitiv. Avem 50 de diplomații care sunt la Cairo și au acces la secțiile de vot. Rapoartele lor sunt mai degrabă pozitive, deci o veste bună. Putem uh, spune că putem fi optimiști, însă moderat. Faptele care se întâmplă sunt în continuare condamnabile și trebuie să continuăm să exercităm o presiune asupra autorităților egiptene pentru ca ele să respecte drepturile fundamentale. Presiunile noastre au avut un efect pozitiv pentru că vedem că, iată, au apărut și niște evoluții destul de considerabile în sensul dorit de noi. Am să dau acum uh, cuvântul colegului care se ocupă de problemele electorale și vă poate spune mai multe. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Am să vă pun uh, la curent cu ce se întâmplă la, um, în Egipt în ce privește alegerile. După cum s-a spus, uh, Uniunea Europeană nu monitorizează pur și simplu alegerile, nu am uh, primit mandat pentru observare. De mai multe ori am cerut ca Uniunea Europeană să fie invitată, inclusiv în altul reprezentant, inclusiv președintele Comisiei Europene și președintele Parlamentului a cerut aceste lucruri autorităților de la Cairo. Până la urmă, însă, autoritățile egiptene au hotărât să nu ne invite, să nu invite nicio organizație guvernamentală. Dar, așa cum spunea și colegul meu, noi jucăm un rol de coordonare a monitorizării diplomatice acolo și primim rapoarte. De asemenea, purtăm un dialog foarte deschis cu organizațiile internaționale care monitorizează alegerile. Există șapte organizații neguvernamentale care au fost acreditate în mod oficial de guvernul egiptean. Mai există și altele care nu au fost acreditate oficial, dar care au primit permisiunea de a observa alegerile. Este vorba despre organizațiile americane NDI și IRI. Deci toate aceste organizații observă alegerile și noi primim rapoarte de la ele. Așa cum spunea și colegul meu, din punct de vedere al Uniunii Europene, putem spune că practic știm ce se întâmplă acolo. Și uh, procesul s-a decurs, s-a desfășurat mult mai bine decât uh, ne așteptam. Cooperăm cu observatorii de la nivel local și am uh, oferit instruire acestor observatori. Avem două organizații uh, în teren care beneficiază de sprijin financiar al Uniunii Europene și care furnizează asistență procesului electoral. Cam atât, uh, în linie generale, cam asta este situația alegerilor. Președintele, mulțumesc foarte mult. Cred că vom reveni la această problemă în mai multe rânduri. Vom mai discuta despre Egipt. Astăzi, deocamdată, am vorbit uh, doar despre acest proces uh, dificil care, iată, a fost lansat. Am vorbit despre faptul că autoritățile militare uzează de mijloace de represie împotriva manifestanților. Am auzit care sunt doleanțele manifestanților, în special cererea de a organiza alegerile cât mai curând. Știu că există multe tensiuni între actorii politice și unii nu doresc ca data alegerilor să se schimbe, cu toate acestea, noi trebuie să rămânem optimiști și trebuie să sperăm ca schimbările ce vor avea loc uh, să fie radicale și că regimul se va schimba, practic. Mulțumesc uh, cu căldură tuturor invitațiilor, în special uh, reprezentantelor ONG-ului și doamnei Matias. Acum trecem la punctul următor, deoarece suntem în continuare în întârziere vom vorbi despre situația drepturilor omului în Swaziland. În special ne vom referi la drepturile femeilor. Vom aborda de asemenea și evaluarea periodică universală a drepturilor omului. Znajdują się w danej chwili w centrum Pentru subcomisia noastră este important să vorbim despre acest uh, subiect, chiar dacă nu este de atât de mare actualitate precum uh, situația din Egipt, de pildă. Nu cred că Svazilandul a făcut obiectul vreunei rezoluții a Parlamentului European, chiar dacă acolo situația drepturilor omului este foarte îngrijorătoare. Cel puțin aceasta e concluzia pe care o putem trage dacă citim raportul Consiliului privind drepturile omului. Persoana pe care doream să invit la cuvânt văd că nu este în sală, nu e prezentă. Just moment. Ambassador. I will continue. <laughs> Um, <clears throat> jeszcze raz serdecznie witam. Încă o dată îi voi spune bun Mary Reiner, reprezentant uh, al a Amnesty International, care a pregătit un raport foarte important în legătură cu Swaziland. Uh, a prezentat acest raport în, alt, la, în altul comisariat pentru drepturile omului. Bine ați venit, doamnă!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 și uh, conducătorul unei asociații a juriștilor și doamna Nomi este în, uh, la conducerea unei comisii care luptă pentru drepturile femeilor. Le voi da cuvântul pentru 5 minute fiecăruia dintre invitații noștri. Uh, Vă cer uh, iertare de la bun început pentru că am limitat timpul de vorbire, dar um, acest lucru este necesar dacă dorim să respectăm ordinea de zi a reuniunii noastre de astăzi. Aveți cuvântul. Doamna Rainer, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu sunt uh, Mary Rayner de la Amnesty International, de la Secretariatul uh, Internațional de la Londra. Vreau să mulțumesc foarte mult Comisiei dumneavoastră pentru că ne-a oferit uh, această ocazie de a um, discuta alături de colegii din Swaziland. Voi vorbi despre criza actuală a statului de drept care afectează independența sistemului judecătoresc și care um, afectează și um, căile de um, atac pentru victimele um, cărora li s-au încărcat uh, drepturile omului. Pe scurt, uh, preocupările Amnesty uh, International, îngrijorările noastre sunt că aceasta este a doua criză a statului de drept în Swaziland din mai puțin de 10 ani și acest lucru are, un, are consecințe imediate și puternice asupra drepturilor omului. Constituția Svaziland are un, o declarație a drepturilor omului, ale cărei prevederi permit um, guvernului să, să restricționeze prea mult um, drepturile și libertățile personale. Există, personale. Există în continuare dreptul subordonării și um, nu există deocamdată niciun fel de organism care să poate cerceta încălcările drepturilor omului. Statul nu, uh, este, nu dorește să se asigure că um, se fac investigații în acest sens și că, uh, că vinovații sunt aduși în fața justiției. În uh, acest sens, de, de aceea, singurele căi de a um, lupta pentru drepturile omului a fost prin tribunal. Amnesty International uh, și-a exprimat uh, șocul și îngrijorarea uh, pentru că domnul Thomas Masuku, un judecător, a fost um, arestat și um, autoritățile uh, publice um, nu au luat inițiativă în favoarea lui. De asemenea, domnul Mațe a fost și el eliberat din funcție pentru că l-a apărat domnul Masuku. Acest lucru a fost, um, care au, aceste evenimente au avut loc uh, cu puțin timp înainte de audierea uh, din 4 octombrie a ONU în legătură cu uh, valoarea periodică universală um, Universal a Swaziland. În legătură cu libertățile fundamentale, um, aceste drepturi civile și politice sunt la baza conflictelor uh, din Swaziland. Din păcate, prevederile constituționale sunt uh, grevate de limitări uh, foarte mari, de clauze de limitare. De asemenea, deși există libertatea de asociere, conform secțiunii 25, Acestea sunt uh, anulate de secțiunea 79, care, participă, uh, care interzice participarea anumitor uh, partide la alegeri. În nu știm exact care va fi poziția guvernului din Swaziland în luna, în luna martie. Uh, în legătură cu aceste drepturi. Aceste uh, drepturi sunt afectate și uh, de uh, legi foarte uh, vagi, precum legea privind investigarea împotriva puterii și uh, legea împotriva uh, terorismului care afectează libertatea de asociere și de exprimare. Se fac arestări arbitrare uh, și uh, sunt uh, se iau adesea acțiuni foarte violente împotriva uh, persoanelor, acțiuni nemotivate și care duc la încălcarea drepturilor omului. Câteva observații în legătură cu uh, limitările la protecția uh, drepturilor omului și acțiunile ce trebuie să ia în cazul în, cazul în care se încalcă dreptul la viață și la integritatea corporală a uh, unei persoane. Noi am discutat cu uh, guvernul Swaziland uh, în cazurile de uh, tortură care au loc um, și um, chiar forțele și violența extremă care este folosită împotriva braconierilor. În ciuda comentariilor um, oficialului guvernului care a fost prezent la audierea privind evaluarea periodică din octombrie, uh, am văzut că uh, statul nu dorește să um, denunțe, uh, să prevină acțiunea um, acestora și să, să pedepsească persoanele care se fac vinovate de tortură și de alte abuzuri grave. Ex- continuă să existe un climat de imunitate în Swaziland. Amnesty International a uh, salutat decizia primului ministru uh, din Swaziland, domnul Dlamini, uh, de a mm, condamna o anchetă oficială în legătură cu moartea activistului Sifo Iele. Însă, din păcate, um, raportul um, care a rezultat de urma acestei anchete nu a um, dus și la măsuri concrete. În legătură cu uh, discriminarea împotriva femeilor, trebuie să vă spun că uh, aceasta este o practică foarte comună în Swaziland, deși s-au făcut progrese în noua Constituție, situația este încă tristă. Femeile sunt afectate în mod disproporționat de uh, sărăcie, de uh, șomaj și de uh, HIV. Această um, zonă a drepturilor omului va fi discutată în profunzime de doamna Lomceco Mini. Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră. Mă bucur că ne-ați putut uh, oferi o imagine de ansamblu a situației din Swaziland. Vreau să mă adresez acum uh, oaspeților noștri care sunt în videoconferință cu noi în Swaziland Domnule Țizvili, sunteți uh, avocat și sunteți președintele unui comitet de criză. Aveți cuvântul acum. Avem o problemă tehnică, spune președintele. Dacă puteți aștepta câteva minute, mulțumim. <clears throat> ponieważ mamy techniczne problemy. Avem în continuare probleme tehnice. Don't work. Maybe we listen to the ambassador first. Okay. Ponieważ mamy techniczne problemy, więc chcieli... Avem așadar probleme tehnice, după cum spuneam. de fapt vreau să dăm mai întâi cuvântul reprezentantului UE pentru Swaziland, pentru ca să încercăm să rezolvăm problemele între timp și dacă mai dorește cineva să ia cuvântul între timp și încercăm după aceea să luăm legătura din nou cu Swazilandul. Domnule ambasador, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu sunt reprezentantul Uniunii Europene în Swaziland. Am văzut uh, raportul Amnesty și l-am citit cu mare atenție. Suntem în principiu și în mare parte de acord cu acest raport. Suntem de acord că există o lipsă de claritate în Constituția noastră în puncte esențiale, critice, cum ar fi, de exemplu, înregistrarea partidelor politice. Swazilandul rămâne de facto o monarhie absolută, cu monarhul care are puteri supreme, însă în acest sistem, sistemul de votare este de asemenea defectuos, numai un partid nu poate fi înscris și uh, nu poate să voteze decât cineva în nume propriu. De asemenea, suntem foarte îngrijorați de criza sistemului juridic și vrem să discutăm în următoarea reuniune cu guvernul de la Swaziland despre această problemă. Se pare că se întrereve, întrevede o soluție, însă chestiuni critice rămân de discutat. Suntem de acord că situația, situația în domeniul drepturilor omului nu este așa cum trebuie, instituțiile nu funcționează bine, fiind dat că nu există un statut și nici independență față de Ministerul Justiției. În ceea ce privește situația femeilor, suntem de acord că femeile sunt în continuare supuse unor um, discriminări, mai ales în ceea ce privește căsătoria și um, drepturile de uh, îngrijire a copilului. Programul Uniunii Europene pentru Echitate de Gen uh, care a fost uh, finanțat din, UN, din UNDP, în cadrul UNDP, a fost aprobat de către cabinetul nostru și este în concordanță cu dreptul național. Însă, uh, actul care condamnă violența domestică și sexuală a fost de asemenea luat la cunoștință, însă Um, toate reformele prevăzute în domeniul uh, căsătoriei, de exemplu, nu vor uh, fi implementate în viitorul apropiat. Se cere de asemenea o îmbunătățire a participării și reprezentării femeilor în, la nivelul uh, societății în general, educație și familie. În ceea ce privește libertățile fundamentale, suntem de acord cu îngrijorările Amnesty cu privire la restricțiile de participare la viața activă a partidelor și a societății civile în general în viața publică. În acest context, de asemenea, am constatat dificultatea lucrătorilor de a, de a se exprima liber și de a um, dreptul la muncă liberă, precum a fost el stabilit prin raportul uh, Organizației Internaționale a Muncii din 2008. Legislația prea strictă împotriva oponenților politici și um, sancțiunile împotriva acestora sunt de asemenea de rezolvat în cadrul dialogului politic. Având în vedere toate aceste aspecte, raportul nu ar trebui să ascundă faptul că în Swaziland uh, în comparație cu celelalte țări din Africa subsahariană, situația drepturilor omului este medie. În 2010, Swazilandul a fost uh, pe locul 26 din 53 de țări uh, din Africa subsahariană în domeniul drepturilor omului. Însă, prezența unei monarhii absolute este din ce în ce mai anacronică și stilul de viață al familiei regale este din ce în ce mai inacceptabil în viziunea uh, tuturor, având în vedere situația economică și uh, a societății în această țară. Strategia Uniunii Europene pe tema drepturilor omului pentru Swaziland și acțiunea Uniunii Europene în domeniul democrației și a drepturilor omului are ca scop să ajute Swazilandul, care împreună cu Zimbabwe este singurul stat non-democratic în regiunea subsahariană, pentru ca să, evol- să evolueze către o țară democratică în care partidele politice pot fi înregistrate și în care libertățile politice și uh, cetățenești sunt uh, disponibile pentru toată lumea. Obiectivul nostru pentru a atinge aceste, uh, aceste puncte sunt, este 2014, când vor avea loc următoarele alegeri generale. Dacă nu putem atinge aceste obiective până atunci, ar trebui să se transforme în obiective pe termen mediu. Un alt obiectiv este promovarea egalității de gen într-o societate în care violența împotriva femeilor este la ordinea zilei și în care femeile nu au acces decât limitat la proprietăți, de exemplu, de teren. Pe lângă aceste două obiective importante, care sunt obiective pe termen scurt pentru Uniunea Europeană, Multe obiective sunt legate de acțiunile cheie de promovare a democrației și a drepturilor omului în Svaziland de exemplu, amendarea actului de suprimare a terorismului și uh, de uh, interzicerea sancțiunilor împotriva oponenților, de asemenea și uh, permiterea înregistrării partidelor politice. Apoi, uh, drepturile omului în administrația publică trebuie să devină absolut uh, la ordinea zilei. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, domnule ambasador. Ni s-a comunicat că s-au rezolvat problemele tehnice. Okay, we try. Ask them to say something. Um, Intervenție fără microfon din partea președintelui. Commissioner, that all society of Scotland welcomes and appreciates the opportunity to make a statement to the Honourable Commission. Din păcate, în cabină nu se aude videoul. Nu vă putem oferi interpretare, deoarece nu se aude nimic.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

Din păcate, deși am avut probleme tehnice, am reușit să vă ascultăm. A fost foarte interesant să aflăm care este situația în Swaziland. Avem senzația că peste tot sunt aceleași probleme cu Constituția, cu legile și probleme cu situația drepturilor omului. Aș vrea acum să deschidem dezbaterea. Cine dorește să ia cuvântul? Doamna Gomez. Mulțumesc. Aș dori să vă mulțumesc pentru inițiativa de a pune pe ordinea de zi uh, drepturile omului din Swaziland. Mulțumesc foarte mult prietenilor noștri care ne-au vorbit din Swaziland. După cum au spus și, ați spus și dumneavoastră, ei ne-au dat uh, o imagine de ansamblu care seamănă într-adevăr cu situația din alte părți. Câteodată legile și realitățile nu sunt asemănătoare. Nu se poate însă face această paralelă cu adevărat pentru că este vorba de o situație mult mai gravă și de încălcări uh, sistematice și a o deconectare continuă între realitate și legi, mai ales în ceea ce privește legile cu privire la drepturile omului și discriminarea împotriva femeilor, care pare să fie o chestiune extrem de profundă. Vreau să vă spun că înainte să-i ascultăm pe prietenii noștri și pe doamna Rainer, doar trecând prin declarația ministrului cu privire la revizuirile periodice în ceea ce privește dreptul constituțional din Swaziland, am avut impresia că suntem confruntați cu ceva foarte nociv și cu aspecte aproape grotești în unele capitole mai ales în legătură cu femeile și în legătură cu drepturile politice, pentru că te întrebi care este motivul de a permite într-un articol al Constituției uh, constituirea partidelor politice și apoi în alt articol, de fapt, uh, împiedicarea prezentării unui candidat din partea unui partid politic la alegeri fiind dat că se spune că mm, candidații nu pot fi aleși decât uh, pe baza meritului lor personal. Este cât se poate de aberant, pentru că partidele politice devin redundante. Este o bătaie de joc, de fapt, să spui că în, uh, într-un sistem democratic uh, poate să există așa ceva. În ceea ce privește femeile, într-adevăr, din informația pe care o avem aici și din alte surse de informații, constatăm că situația este extrem de gravă și că ea a fost agravată de epidemia de SIDA, de HIV. Femeile fiind foarte afectate de această epidemie, fiind astfel pedepsite dublu. O altă parte din răspunsul la UPR pe care, l-am, uh, care m-a frapat este dreptul la viață. Se spune că pedepsa cu moartea nu este obligatorie. E chiar amuzant. Se vorbește de circumstanțe extenuante, din păcate nu mi-ajunge engleza ca să înțeleg, iar în final se concluzionează că pedepsa cu moartea a fost abolită în teorie, dar de fapt ea este în continuare practicată din 1983 și uh, de fapt n-a mai fost aplicată din 1983. Însă impunitatea care domnește face ca Uniunea Europeană trebuie să fie mult mai puternică, mult mai strictă cu autoritățile din Swaziland, cerându-le ca într-adevăr, să-și îndeplinească angajamentele în domeniul drepturilor omului și uh, obligațiile internaționale, așa cum uh, este cazul. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamne Gomes! Domnul Giulecos, ambasador, dorește și el eventual să spună ceva. Vă rog. Domnule ambasador, aveți cuvântul câteva minute. Puteți lua cuvântul câteva minute dacă doriți. Cinci minute, vă rog. Let me first thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi vreau să vă mulțumesc pentru invitația dumneavoastră amabilă de a participa aici la această întâlnire. De asemenea, o să vă rog să aveți uh, indulgență dacă participarea noastră nu este pe măsura așteptărilor dumneavoastră. Aceasta e prima dată când noi luăm parte la un astfel de form. Domnule președinte, noi, Ambasada Regatului Svaziland, apreciem posibilitatea de a participa la acest schimb de opinii cu privire la drepturile omului în Svaziland, în special la drepturilor femeilor. Domnule președinte, întâlnirea de astăzi are loc la o lună după ce regatul Svaziland prin uh, persoana ministrului de justiție, a prezentat raportul național cu privire la situația drepturilor omului în Swaziland la Consiliul ONU de la Geneva, Consiliul pentru Drepturile Omului. Noi sperăm ca parcursul nostru să vorbească pentru noi. Guvernul a făcut eforturi pentru a pune în aplicare drepturile omului. Stimatul uh, deputat care a vorbit uh, chiar înaintea mea a făcut o aluzie la discursul care a fost prezentat acolo de domnul ministru. Eu sunt convins că fără a citi în totalitate acest uh, răspuns, acest discurs, fără a intra în profunzime, deci, cred că putem spune că Swazilandul este angajat uh, în sensul îmbunătățirii drepturilor omului în Swaziland. Dar, desigur, în țară avem de-a face cu multe provocări. Noi considerăm că astăzi avem ocazia de a face schimb de bune practici și de a aduce îmbunătățiri printr-un dialog constructiv cu partenerii noștri, în special cu Uniunea Europeană. De aceea, participarea noastră de astăzi se limitează la a asculta părerile deputaților. Aș vrea însă să vă spun care este poziția guvernului nostru. Swaziland este angajat în ce privește implementarea deplină a drepturilor omului, așa cum e consfințit în Constituție, cu toate că țara se confruntă cu provocări economice numeroase. Actualmente, Swaziland se confruntă cu o criză financiară îngrozitoare care presupune provocări uh, numeroase, inclusiv uh, provocări în ce privește drepturile omului. Ceea ce ne lipsește pentru a pune în aplicare drepturile omului uh, ține de capacități. Și în acest sens, ministrul, atunci când și-a prezentat discursul, a spus că noi, ca țară, noi solicităm ajutorul comunității internaționale în următoarele lucruri. Vrem să avem uh, capacități și să consolidăm instituțiile drepturilor omului, vrem să avem capacități mai bune de raportare, vrem să dezvoltăm o strategie pentru drepturile omului și un plan de acțiune. Vrem să intensificăm uh, eforturile de educație adresate publicului în general și tuturor actorilor. Vrem să aliniem dreptul național la prevederile internaționale în acest sens. Domnule președinte, ascultând de ceea ce au spus antevorbitorii, cred că reiese clar că toate declarațiile lor arată tocmai înspre această problemă. Swaziland nu deține capacitățile necesare pentru a putea să se asigure că pe teren legea funcționează și este pusă în aplicare cu respectul drepturilor omului. Prin urmare, domnule președinte, noi, guvernul, punem mare preț pe parteneriatul pe care îl avem cu Uniunea Europeană. Regatul Swaziland apreciază foarte mult cooperarea și sprijinul prietenilor internaționali, în special a Uniunii Europene. Noi suntem în continuare dispuși să ne angajăm împreună cu Uniunea Europeană pe calea dialogului și să ne asigurăm oricând e posibil că putem să ne reunim pozițiile și să asigurăm implementarea corectă a drepturilor omului. Acestea au fost, domnule președinte, cele câteva remarci care am vrut să le fac. Încă o dată mai subliniez că declarația ministrului și toate rapoartele merg în sensul celor spuse de mine și sper ca toți deputații să le analizeze prin această prismă. Mulțumesc! Președintele, mulțumim foarte mult, domnule ambasador. Doamnelor și domnilor, din câte îmi dau seama, declarația domnului ambasador are o oarecare importanță, deoarece ascultându-l am văzut reacția invitaților noștri pe ecrane. Aceștia au uh, audiat dezbaterea prin uh, internet și văzându-le expresia de pe chipuri, mi-am dat seama că nu sunt uh, de acord uh, cu tot ceea ce a spus ambasadorul. Totuși, cred că acesta poate fi începutul unui dialog care trebuie să aibă loc. Îmi pare bine că subcomisia noastră pentru drepturile omului participă la nașterea acestui dialog. Mi-aș dori ca dezbaterea cu privire la respectarea drepturilor omului în Swaziland să aibă consecințe pe termen lung. Strategia națională pentru Swaziland, elaborată de Uniunea Europeană, prevede prea puține măsuri în ce privește drepturile omului, chiar dacă ele constituie o prioritate a politicii noastre. drepturile omului sunt cu atât mai importante cu cât acum o oră am vorbit despre noua strategie în domeniul drepturilor omului. Cred deci că ne mai rămân multe de făcut uh, pe teren în ce privește relația dintre Uniunea Europeană și Swaziland. Sunt convins că astfel vom putea să încurajăm autoritățile din Swaziland să întreprindă schimbări și reforme și mai mari. Au avut loc unele schimbări, așa cum a semnalat domnul ambasador mai devreme, așa cum a spus și ambasadorul delegației europene. Deocamdată mulțumesc doamnei Rainer, mulțumesc și invitațiilor noștri din Swaziland, care au dat dovadă de răbdare și au uh, tolerat problemele noastre tehnice. Declar acest punct încheiat și trecem mai departe la punctul următor de pe ordinea de zi. Așadar, trecem la schimbul de opinii cu Cristian Eller, președintele delegației pentru relațiile cu peninsula coreană. Discutăm despre vizita delegației în Corea de Nord și Corea de Sud, care s-a desfășurat între 28 octombrie și 5 noiembrie 2011. Membrii acestei delegații au avut ocazia de a vizita cele două țări în cadrul întâlnirii sau reuniunii interparlamentare între Uniunea Europeană și cele două țări. Subcomisia DROA se concentrează pe problema respectării drepturilor omului în Corea de Nord de multă vreme și ne amintim de reuniunea pe care am organizat-o în aprilie 2010, nu-i așa, când l-am ascultat pe domnul Chin Kong Tu, care care a fugit din Corea de Nord. De asemenea, am ascultat mărturia reprezentantului pentru Corea de Sud, uh, din partea Statelor Unite. În iulie 2010, Parlamentul European a adoptat o rezoluție cu privire la drepturile omului în Corea de Nord și am cerut uh, ONU să deschidă o comisie de anchetă. Am criticat autoritățile deoarece ele s-a dovedit că încalcă sistematic în mod grav drepturile omului președinta comisiei noastre, așa cum uh, sugerau uh, recomandările Parlamentului European cu privire la vizitele în străinătate, a cerut membrilor delegației să dedice o, adeție, o să dedice o atenție specială a acestei probleme în Corea de Nord. Așa că domnul Eller, președintele delegației, ne va împărtăși impresiile sale cu noi. Deși dau cuvântul. Domnule Eller. Mr. Chairman, uh, thank you. Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru uh, invitația adresată. Voi vorbi în limba germană. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc foarte mult pentru buna colaborare între delegația noastră și subcomisia DROI. Cred că în Parlamentul European după Tratatul de la Lisabona este extrem de important ca în chestiunile de politică externă, dar și în chestiuni punctuale care țin de drepturile omului, să existe o colaborare foarte strânsă între comisiile Parlamentului, dar și um, colabora o colaborare cu Serviciul European de Acțiune Externă. În ceea ce privește delegația noastră, nu aș vrea să vă dau prea multe detalii. Aceasta a fost cea de-a treia încercare din partea noastră de a călătorii în Republica Populară Democrată Coreană. Primele încercări au eșuat uh, din cauza provocărilor de la graniță, din cauza atacurilor pe o fregată, la adresa unei fregate sud-coreene în, în zona de graniță, în care uh, de fiecare dată delegația a trebuit să își amâne delegat, uh, vizita. Astfel, aceasta a fost prima vizită, de fapt, în Corea de Nord, deși mai fuseseră programate alte două. Am auzit de mult că este bine ca delegațiile Parlamentului European să intre în dialog cu toate părțile când merg undeva și am încercat să abordăm această temă, tema democrației, cu toate, toți actorii cu care ne-am întâlnit. După cum știți, este foarte dificil pentru că partea coreană nu îți dă niciodată un răspuns direct. Nu poți decât să deduci din răspunsurile pe care le primești în ce măsură ei sunt gata sau nu să intre într-un dialog cu noi. Ceea ce este foarte important din uh, perspectiva noastră este, pe de-o parte, că am avut uh, ocazia să vizităm proiectele europene din această țară. Tema drepturilor omului în, omului în Corea de Nord este strâns legată de situația și condițiile de viață și aprovizionarea cu alimente a oamenilor din Corea de Nord. Suntem, de fapt, aici confruntați cu o dimensiune a drepturilor omului care poate nu se mai întâlnește în nicio altă țară din lume. Vreau să vă dau o impresie personală. Dacă, de exemplu, în Corea de Nord în momentul în care este vremea recoltei, deși recolta este foarte scăzută, dacă călătoriți, vedeți peste tot uh, postere pe care scrie populația nord-coreană va sărbători 100 de ani a marelui, uh, marelui conducător anul viitor și uh, se roagă prin aceste placate populația să nu mai mănânce decât de două ori pe zi. Acesta este un fel de condiționare forțată care de fapt trece dincolo de probleme de drepturile omului care să țină de cazuri individuale. Știm că aprovizionarea cu alimente nu este numai o chestiune de blocaje pe drum, ci și uh, de producție um, prea um, scăzută, dar și de faptul că regimul, guvernul își folosește politica alimentară ca instrument de putere. În momentul de față, situația alimentării uh, și alimentelor în uh, Corea de Nord este una care trebuie să ne dea de gândit, pentru că acesta este unul din domeniile în care Corea de Nord este într-o situație unică în lume. În momentul de față, situația este foarte tensionată în ceea ce privește alimentele, pentru că guvernul pregătește așadar uh, sărbătoarea de anul viitor și face rezerve peste tot, astfel încât anul viitor, cu ocazia sărbătorii, să poată să menționeze o creștere a productivității. Dar, de fapt, prețul este că alimentația este din ce în ce mai puțină anul acesta și o mare parte din populație este rugată să nu mai mănânce decât de două ori pe zi. Aceasta arată în ce măsură intervenția în viața privată este, a luat proporții de necrezut în această țară. O altă temă care ne-a preocupat, bineînțeles, este chestiunea prizonierilor politici în Corea de Nord. În concordanță cu un alt reprezentant și de comun acord cu prietenii noștri din Corea de Sud, am abordat o temă individuală și anume soarta doamnei Shin, trebuie să vă spun că în ceea ce privește situațiile îngrijorătoare în domeniul drepturilor omului, mă întreb câteodată de ce am abordat de fapt doar această temă unică, dar în momentul de față se pune problema dacă în general Corea de Nord este gata să dea un semnal pozitiv pe baza unui simplu exemplu. Am încercat așadar să abordăm problema drepturilor omului nu numai principial, ci am cerut și anumite decizii precise în ceea ce privește programelor de susținere și sprijin alimentar, tema unei ambasade a RPDC aici la Bruxelles și toate acestea pe lângă cazul pe care vi l-am prezentat înainte. De ce am abordat lucrurile așa? Pentru că, în general, cred că problema drepturilor omului atunci când este discutată în Corea de Nord nu duce la nicio soluționare și noi trebuie să decidem dacă în anumite cazuri individuale există sau nu un progres. Iată de ce eu cred că ar trebui mai întâi să răspundem la întrebarea dacă o extindere a programelor de susținere alimentară și de asistență ar trebui să fie um, făcută chiar și în direcția unei uh, asistențe către dezvoltare. Întrebarea este în ce măsură Corea de Nord este gata să intre cu noi într-un dialog pe tema drepturilor omului. Recomandarea mea ar fi, deci, ca într-o rezoluție care o fi forma ei. Știu că această subcomisie se gândește la elaborarea unei, subcomisii, unei rezoluții, îmi cer scuze, să abordăm această temă, dar să dăm și exemple foarte concrete de cazuri actuale. Este evident că felul în care se izolează această țară și abordarea claustrofobă a acestui regim Jim, este doar o, face ca o schimbare să nu poată fi posibilă decât în pași extrem de mici. În anumite cazuri concrete ar trebui de aceea să cerem Coreei de Nord să dea un semnal pozitiv și, invers, aceste cazuri uh, individuale să devină precondiția pentru susținerea noastră la anumite proiecte sau la chestiuni politice, de exemplu, cum ar fi dacă sau nu să se deschidă o ambasadă aici, la Bruxelles, o reprezentanță deci toate acestea să se condiționeze de cazurile concrete. Aș vrea să vă mai uh, prezint două, trei chestiuni care merg dincolo de prizonierii politici. La una din vizitele noastre la un proiect ne-am întâlnit cu o doamnă bătrână pe care am întrebat-o care este drumul către proiectul pe care îl căutam, însă dumneai nu putea să ne răspundă. Așadar, unul dintre oficiali a i-a cerut bătrânei să se arunce pe jos cu fața în jos cu justificarea că este nedemnă pentru că nu este în stare să ne dea indicații despre drum. Având în vedere și a fost rugată să se uite apoi în sus către cer și către supremația uh, conducătorului gândindu-se de asemenea la ce consecințe aceasta va avea pe via- pentru viața ei. Apoi, când ne-am îndepărtat, într-adevăr, am văzut-o pe bătrână care s-a întins pe jos, cu fața în jos la început și nici nu s-a văzut cum s-a ridicat după ce a trecut coloana oficială, deci teama a fost atât de mare de o repercursiuni încât a rămas acolo și din, după ce am mai putut noi să o zărim. Sigur că astfel de cazuri sunt extrem de impresionante. Tatăl meu a fost prizonier politic în RDG și pot să vă spun că am văzut multe, dar în viața mea nu am văzut o țară care să aibă așa o priză pe viața cotidiană a oamenilor, în care guvernul să fie atât de puternic în acest sens. Dimensiunea drepturilor omului întotdeauna are componenta alimentară, are o componentă legată de drepturile fundamentale ale omului. De exemplu, atunci când analizăm, vedem dacă se taie curentul, dacă se taie căldura ca instrument de putere și alte interziceri, cum ar fi, de exemplu, tăierea curentului pe cartiere întregi toate aceste măsuri merg mult dincolo de uh, urmărirea politică, de um, disidenți și așa mai departe. Se pot de asemenea lua, uh, putem considera că de fapt întreaga societate este prizonieră în uh, acest sistem. Am încercat să mai analizăm și care ar fi alte pârghii pe care am putea să le folosim, însă contactul nostru cu populația a fost destul de restrâns. Suntem în continuare însă de părere că nu avem un răspuns la întrebarea de ce a fost așa, din cauza sărbătorii de anul viitor în care lucrurile sunt extrem de stricte, în care izolarea privată este extrem de puternică, pentru că, de exemplu, am avut inoficial posibilitatea să vizităm o piață privată din Pyongyang. E foarte interesant să vedem că pe lângă politica Mm, oficială, există piețe în care, de exemplu, femeile stau noaptea cu o lanternă pe stradă și vând tot felul de lucruri. Există, deci, câteva piețe private. Însă trebuie să ne gândim la dimensiunea, la amploarea acestor uh, as, uh, evenimente, pentru că un kilogram de roșii costă de trei ori salariul lunar în Corea în uh, astfel, într-o astfel de piață. Iar uh, în societatea coreeană de nord există o clasificare foarte evidentă în care există privilegii la diferite niveluri, privilegii alimentare. Un instrument uh, cum era în Europa în secolul XVII, de exemplu, într-un sat, se elimină, se taie aprovizionarea cu alimente și cu electricitate pentru a putea împiedica, de exemplu, unul dintre locuitorii acelui sat. Deci o pedeapsă colectivă pentru o persoană. Astfel se creează un sistem de control extrem de rigid. Și un ultim exemplu după care voi încheia, dar un exemplu extrem de impresionant, în toate locuințele din Corea de Nord trebuie ca un perete să fie rezervat pentru poze cu conducerea cu conducătorul și există o lege care spune că dacă există un incendiu, singurul lucru care trebuie salvat în casă sunt pozele cu conducătorul. Și există sancțiuni dacă nu se întâmplă acest lucru, dacă nu sunt salvate tablourile de pe pereți. Deci nu e vorba de bunurile personale, de lucrurile importante pentru cineva, ci de aceste poze care trebuie salvate în cadrul, cazul unui incendiu. Aceste exemple sunt, bineînțeles, dincolo de închipuirea noastră. Nici nu... Aceasta însă nu înseamnă că trebuie să ne oprim din a încerca să cerem un dialog pe tema drepturilor omului în continuare. Și o ultimă remarcă, dacă îmi permiteți. Ar fi bine dacă am putea să ne gândim la o eventuală declarație pe tema drepturilor omului în uh, pe tema Nord, Corea de Nord în 2012, tocmai pentru că este un an simbolic pentru Corea de Nord, iar noi ca delegație am propune ca raportorul, așa cum am făcut-o și la raportul din Comisia IMCO deci, ca raportorul din partea DROI să participe la următoarea vizită la Pyongyang, mi se pare o idee bună, nu e vorba de o ofertă neapărat din partea mea personal, dar e vorba de necesitatea unui schimb, unei colaborări între subcomisia DROI și delegațiile care se ocupă de această țară. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, domnule Eller. A fost într-adevăr o prezentare extrem de interesantă a unei situații, dacă putem să-i spunem, nebune. Și acum aș dori să îi dau uh, cuvântul domnului Branț. Aveți cuvântul. Thank, thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I, I think we... Mulțumesc, domnule președinte. Nu voi vorbi prea mult. Noi suntem foarte îngrijorați în ceea ce privește situația drepturilor omului în Corea de Nord. Ne uh, preocupă foarte mult utilizarea torturii, foarte extinsă, um, utilizarea lagărilor de muncă, uh, faptul că se uh, aplică pedepsa cu moartea foarte des, sunt restricții foarte grave um, la libertatea de gândire, de religie și um, populația este exclusă din orice tip de um, um, chestiune legată de afacere publică. De asemenea, um, condamnăm situația alimentelor care este deplorabilă. Noi uh, facem uh, eforturi pentru a încerca să îmbunătățim situația în contextul internațional și în uh, puținele contacte bilaterale pe care le avem cu uh, RDPC. În uh, contextul internațional uh, acționăm în special în cadrul ONU, adunarea generală s-a reunit săptămâna trecută și a adoptat o rezoluție care, pe care Uniunea Europeană o cunoaște, o rezoluție prin care s-a condamnat situația umanitară din Corea de Nord. Este cea de-a șasea rezoluție de această natură a fost adoptată de o majoritate anul trecut. 112, 112 state au fost pentru această rezoluție. Susținem de asemenea raportorul special al ONU uh, care deține această funcție pentru Corea de Nord din 2004 și facem presiune asupra autorităților uh, coreene pentru a permite accesul raportorului ONU în țară. De asemenea, facem presiune asupra autoritățile uh, din Republica uh, Populară a Coreei de Nord să țină cont de sutele de recomandări pe care le-a luat ONU la Conferința Drepturilor Omului de la Geneva în repetate rânduri. Guvernul din Corea de Nord a refuzat și a respins toate recomandările noastre. În contextul bilateral, avem uh, dialoguri anuale cu Corea de Nord și uh, susținem uh, reluarea negocierilor bilaterale în privința drepturilor omului. La începutul anului 2000 am avut un dialog în legătură cu această chestiune și am luat inițiativă în cadrul ONU, dar autoritățile din Corea de Nord s-au simțit trădate de Uniunea Europeană ca urmare a acestei inițiative noastre și au uh, renunțat la uh, discuțiile cu noi. Discutăm uh, periodic cu chinezii în legătură cu uh, refugiații din Corea de Nord, însă China este foarte reticentă, um, nu dorește să discute în detaliu această problemă cu noi și uh, pretind că refugiații sunt tratați în conformitate cu dreptul internațional. Domnul uh, Heller a vorbit despre situația alimentelor. Domnul Heller, mă scuzați, uh, vă amintesc că în iulie Uniunea Europeană a um, decis să acorde asistență în valoare de 10 milioane uh, pentru um, fondul pentru alimente, programul pentru alimente. Noi avem relații cu uh, Corea de Nord de 10 ani, însă nu avem un ambasador în Corea de Nord. Am uh, spus uh, foarte clar cu Corea de Nord că dacă doresc să facem schimb de ambasador, trebuie să se facă progrese, în special în problema nucleară, dar și în problema legată de drepturile omului. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, domnule ambasador. Doamna Gomez? Gomes? Aveți cuvântul. În anii 80 uh, se vorbea foarte mult uh, despre răpirile de uh, cetățeni japonezi către Corea de Nord, de către Corea de Nord uh, pentru uh, a fi utilizați ca spioni. La vremea respectivă nu credeam. Credeam că e vorba de propagandă japoneză, dar ceva, câțiva ani mai târziu am fost nevoită să cred, pentru că autoritățile nordcoreene au recunoscut că au răpit de pe țărmurile japoneze mai mulți Um, cetățeni japonezi uh, pe care i-au folosit apoi pentru a învăța limba și pentru um, a-i obliga să spioneze. E vorba de un regim uh, nebunesc. Poveștile, uh, istoriile pe care le spune domnul Eller, precum exemplul cu bătrâna, sunt absolut uh, cutremurătoare. Sunt situații umilitoare care uh, nu respectă demnitatea nimănui. Nu, nu uh, resping ideea explorării de noi drumuri. Într-adevăr, trebuie să menținem dialogul, trebuie să continuăm să punem întrebări. Dar, uh, evident, acest regim nu ar mai exista dacă nu ar fi uh, susținut de regimul chinez. Știu că sunt uh, probleme cu drepturile omului și în China, dar uh, n-au nicio legătură cu uh, gravitatea situației din Corea de Nord. Cred că trebuie să discutăm cu mai mare vehemență această problemă cu chinezii. Ultima rezoluție pe care am elaborat-o abordează această problemă și acest lucru l-a spus și reprezentantul uh, Serviciului European. Uh, dânsul a spus că chinezii sunt foarte evazivi. Noi nu putem permite Chinei să continue această atitudine evazivă. China este vecinul care permite continuarea acestui regim uh, revoltător. Trebuie să subliniem faptul că nu este în interesul Chinei și uh, nici uh, în interesul cetățenilor chinezi să continue să, susține, să susțină acest regim teribil. Trebuie să precizăm acest lucru uh, cât mai ferm, atât în dialogurile noastre bilaterale cu China, cât și în uh, dezbaterea publică pe teme de drepturile ale omului cu China. Mulțumesc foarte mult, doamnă Gomes. Domnule Eller, doriți să luați cuvântul? Vă rog. Mulțumesc. După experiența pe care am uh, trăit-o, um, totuși spunem că trebuie să continuăm cu acest dialog, deși el este uneori absurd. De ce? Pentru că trebuie să gândim la scară foarte mică unor, deși problema este uriașă. Se vorbește foarte mult despre asistența alimentară. Uh, acesta este un program în esență non-politic, deci el poate uh, fi uh, furnizat indiferent de precondiții, de condițiile prealabile. A trebuit să ne gândim că solicitarea de asistență alimentară a fost, de fapt, o mișcare diplomatică din partea lor pentru că doreau să iasă din izolarea diplomatică, pentru că știau că noi nu putem renunța uh, dialogul pe teme umanitare. A fost o uh, mișcare foarte vicleană din partea Coreei de Nord, aceea de a iniția dialogul pe tema asistenței alimentare, pentru că știau foarte bine că e vorba de o problemă în esență și, prin definiție, non-politică. Evident, uh, um, într-adevăr, um, problema uh, DigiEco legată de mâncare uh, este așa rezultatul unor negocieri foarte abile din partea Coreei de Nord. Dacă vom acorda uh, Digi Eco fondurile suplimentare pe care le-a solicitat, un lucru care ține de drepturile bugetare ale uh, Parlamentului European, am putea introduce o condiție prealabilă umanitară, dacă nu politică. Putem spune, aceste fonduri sunt uh, destinate persoanelor cu disabilități sau așa mai departe. Și pasul intermediar ar fi uh, să cerem Coreei de Nord măcar să ratifice um, Convenția ONU privind uh, dizabilitățile. Nu ar însemna că ei deschid dialogul pe uh, problema umanitară, dar dacă programul nostru este direcționat către persoanele cu dizabilități, cred că în uh, argumentul nostru putem adăuga um, faptul că dacă vom acorda ajutor umanitar alimentar Corei și ei trebuie să facă acest pas. Situația e foarte dificilă pentru că acordăm ceva ce prin definiție este non-politic. Va trebui să creăm totuși o legătură politică cu drepturile omului și să nu pierdem uh, din vedere acest obiectiv. să facem în așa fel încât uh, Convenția 1 privind dizabilitățile să fie ratificată. De ce? Pentru că în Corea nu vezi persoane cu dizabilități. Pur și simplu nu le vezi, sunt uh, invizibile și colegii se întrebau unde sunt aceste persoane și răspunsurile sunt uh, înfricoșătoare. Unor nu primești niciun răspuns, alteori primești un răspuns care te cutremură. Uh, și știm din uh, experiența statelor membre ale Uniunii Europene că în trecut, în anumite regimuri care au existat în aceste state, problema persoanelor cu handicap a fost uh, rezolvată într-un mod uh, teribil. E vorba de experiențe umane cât se poate de dureroase care s-au petrecut în Europa și fără îndoială există un echivalent în Corea de Nord pentru că fără îndoială, persoanele cu dizabilități nu uh, corespund uh, ideii uh, de societate pe care o are acest regim. Deci dacă pot spune așa, am ajuns foarte repede la concluzia că pentru a implica pe cei din Corea de Nord într-un dialog umanitar la scară mai largă uh, ar fi foarte greu, dar că putem măcar să facem pași mărunți și uh, prin uh, să profităm de ocazia pe care ne o oferă acordarea de ajutor alimentar pentru a face progrese în privința ratificării Convenției privind dizabilitățile, pentru că acesta nu ar reprezenta un pas politic. Mulțumesc. odnosi Într-adevăr, niciun regim totalitar nu respectă demnitatea umană. Cred că ceea ce ne-a spus domnul Eller dovedește acest lucru în totalitate. Unii oameni din Corea de Nord nu par să fie demni să privească la același soare, așa cum uh, sunt invitații străini ca să nu mai vorbim despre problema alimentației. Ca să sărbătorească aniversarea de anul viitor, va avea loc o mare sărbătoare națională în care se va face o demonstrație de forță a acestei țări. Este un lucru foarte, foarte trist. N-aș vrea să uit niciodată primele impresii pe care mi le-am format după schimbarea din Albania. Am fost acolo în vizită și pe măsură ce avionul se apropia de aeroport, la Tirana, am fost uh, pur și simplu frapat de uh, refugiile acelea pentru oameni care se adăposteau. Existau uh, niște refugii numeroase care se întindeau până la coastă, o coastă foarte frumoasă. Și ulterior am uh, întrebat câte astfel de adăposturi sunt mi s-a răspuns că sunt aproximativ 700 de mii la o țară care avea atunci 3 milioane de locuitori. Deci una de post uh, per familie. Cum se justifica un astfel de raport? E bine, în fiecare săptămână, fiecare familie trebuia să prezinte un fel de raport cu privire la situația de postului său. Fiecare familie era răspunzătoare pentru acel post. Astfel se crea o stare de spirit în rândul populației care o îndemna să aibă grijă de acel adăpost și să aibă oricare atitudine gospodărească. Era un mod excelent de a controla întreaga populație. Deci, cum spuneam, regimurile totalitare vor să controleze 100% ființa umană. Iar raportul colegului nostru o dovedește în mod clar. Avem de-a face aici cu încălcări ale drepturilor omului. Din păcate, acestea vor continua și pe viitor. Noi trebuie să punem capăt impunității în Corea de Nord. Însă, unul dintre invitații noștri a spus că nerespectarea drepturilor omului acolo se petrece la niște proporții de necrezut. Mi-e pare bine că o delegație a noastră a putut să meargă acolo în vizită, deși concluziile sunt uh, îngrozitoare. Totuși, avem o oarecare luminiță ce ne dă speranță. Poate că pe viitor uh, vom uh, vedea că populația de acolo va avea acces la o viață mai demnă. Mă gândesc aici la toți locuitorii, inclusiv la persoanele cu disabilități care acolo, în acea țară, poate nici măcar nu au dreptul la viață. De altfel, cum spuneam mai devreme, regimurile totalitare nu acceptă handicapurile. Persoanele cu handicap nu își găsesc locul într-o astfel de societate pentru că ele reprezintă un motiv de rușine pentru regim. Am uh, vorbit îndelung despre aceste chestiuni și uh, vom uh, invita și pe viitor invitații noștri cu bucurie ca să mai vorbim despre aceste probleme și altădată. dată. Vom avea ocazia de a mai vorbi despre Corea de Nord și pe viitor. Mulțumesc! Trecem acum la punctul următor de pe ordinea de zi, avem o informare privind situația drepturilor omului în Guinea Conakry. <coughs> Przypominacie Państwo, że w roku 2008 miał. Poate că vă amintiți că în anul 2008 acolo, în Guinea Conakry, a avut loc o lovitură de stat. 156 de persoane și-au pierdut viața. În 2009 am asistat la violuri în masă îndreptate împotriva femeilor și fetițelor, care au fost organizate de forțele de ordine. Anul trecut a avut loc acolo o vizită de informare și domnul Lambsdorff a fost șeful acestei uh, misiuni acolo. Din păcate, astăzi nu poate fi alături de noi, deoarece participă la o reuniune ONU la New York. Avem însă raportul dumnealui care subliniază faptul că autoritățile din Guinea Conakry trebuie să încerce să pună în aplicare un sistem democratic care să respecte drepturile omului. Alegerile ce urmează vor reprezenta un test pentru aceste autorități. Alegerile parlamentare sunt prevăzute pentru luna decembrie. Situația este foarte tensionată și ea ne va fi descrisă de directorul pentru Africa al Organizației Internaționale pentru Drepturile Omului. A publicat un raport cu privire la situația din Guinea Conakry anul trecut și îi dăm cuvântul. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, stimați deputați, vă mulțumesc. Am să mă axez în intervenția mea pe necesitatea luptei împotriva impunității, așa cum ați spus bine, domnule președinte și uh, cu privire la statul de drept. Vă mulțumesc deci pentru ocazia pe care mi-ați dat-o pentru a transmite aici uh, doleanțele victimelor și uh, de a vorbi despre acel uh, trist masacru din 28 septembrie 2009, care rămâne emblematic pentru necesitatea de a purta această luptă împotriva impunității și pentru a impune statul de drept în Guinea Conakry. Uh, există oameni care au uh, fost răniți acolo în masacrul din uh, septembrie 2009 și care, de exemplu, doamna Dari a decedat de curând, avea doar 27 de ani. Care sunt faptele? Să vă le amintesc pe scurt. Pe 28 septembrie, niște uh, mai multe trupe ale soldaților au făcut uh, erupție într-un stadion și au masacrat acolo 120 de persoane, bărbați și femei. Și uh, acestea s-au întâmplat uh, sub președinția lui Dadis Camara. GDH, o organizație care luptă pentru drepturile omului în Guinea Conakry, atrage atenția asupra faptului că nu s-a făcut dreptate sutelor de victime din acel masacru. Principalii responsabili pentru aceste crime rămân în continuare în funcții de mare răspundere. Comunitatea internațională s-a mobilizat atunci și a luat măsuri aceeași uh, comunitate ne poate ajuta, să îi poate ajuta pe uh, cei din Guinea să ia măsuri credibile și să instituie un sistem de justiție independentă care ar uh, recompensa sau ar compensa cumva suferințele victimilor din 28 septembrie. Organizațiile neguvernamentale împreună cu Uniunea Europeană s au angajat să susțină victimele din uh, 28 septembrie în demersurile pe lângă justiția din Guinea. Noi uh, am uh, ajutat 200 uh, de astfel de victime, însă, din păcate, procedura se, um, s-a împotmolit, deoarece nu găsim autorii. Sigur că oricine rămâne uluit când vede o astfel de impunitate. Uh, Lupta împotriva impunității nu trebuie să se reducă la un simplu slogan, de aceea noi sprijinim victimele având convingerea că autorii acestor uh, grave încălcări ale drepturilor omului reprezintă un obstacol pentru reforme și că ei, prin funcțiile pe care le au și prin impunitatea de care se bucură, nu uh, vor uh, permite măsuri care să evite un nou masacru precum cel din 28 septembrie. În primul semestru din 2012 vor avea loc alegeri care vor reprezenta un pas important pentru tranziția politică în Corea de Nord. Și um, organizația despre care vorbeam adineauri pentru protejarea drepturilor omului a identificat faptul că găsirea autorilor acestor, acestui masacru va avea un ecou foarte mare în întreaga Africă. Deci avem o provocare care este asemănătoare cu uh, provocări cu care se confruntă și Senegalul sau Ciadul, de exemplu, care vor să-și judece foștii dictatori. Africa întreagă se îndoiește de universalitatea mandatului Curții Penale Internaționale – Iată motive multiple pentru care organizațiile noastre încearcă să lupte și să asigure un fel de complementaritate. Adică să punem uh, la încercare autoritatea și disponibilitatea autorităților din Guinea de a judeca autorii acestor încălcări grave. Și vrem să vedem uh, că ei uh, nu se supun unor noi acțiuni ale Curții Penale Internaționale acolo. Nu vrem să existe tăcere cu privire la victimele care au uh, existat. Dar dacă nu se face nimic, atunci sigur că uh, CPI va trebui să intre în acțiune în baza mandatului pe care îl are. Noi trebuie să vorbim mass media, dumneavoastră trebuie să ridicați vocea și să interveniți pe lângă autoritățile din Guinea, astfel încât să rupem tăcerea și uh, să ajutăm această democrație hiperincipientă. Trebuie să ajutăm uh, la reconciliere, să ajutăm la înfăptuirea justiției. Această democrație pe care o pronează președintele Alfa Conde e o necesitate. Ea se cere însoțită de dreptul la cuvânt, de reparații aduse victimelor și de garanții că toate încălcările drepturilor omului nu se vor mai repeta. A fost uh, desemnată o comisie care să investigheze aceste lucruri, însă are nevoie de un mandat mai ferm. Cu ajutorul ei putem uh, face ca procesul de reconciliere să devină un proces care se ducă la aflarea adevărului, la înfăptuirea justiției, pentru că doar astfel se poate face reconcilierea. Nu putem întoarce foaia decât dacă am citit ceea ce e scris pe ea. Doamnelor și domnilor, noi uh, vă invităm să vă alăturați uh, eforturilor noastre și eforturilor uh, delegației uh, și reprezentanților în Guinea, pe care îi salutăm aici, astfel încât să încercăm să um, redăm victimelor drepturile pe care le-au pierdut. Prin acest program pe care îl susține delegația, vom permite victimelor să vină la Bruxelles și să meargă la Haga, la Curtea Penală Internațională, ca să-și explice așteptările. Dumneavoastră, prin sprijinul pe care îl veți da, individual sau colectiv, veți aduce o contribuție hotărătoare la tranziție. Vă mulțumesc și, desigur, rămân la dispoziția dumneavoastră dacă doriți să intrăm în detalii cu privire la justiție, la reconciliere și la procesul politic, care rămâne destul de delicat și de instabil deocamdată. Mai există și alte chestiuni importante pe care nu le-am abordat aici, precum etnicizarea societății. Trebuie să luptăm împotriva acestei tendințe pentru că nu se mai pune problema de a reconcilia doar uh, comunitățile unele cu altele, ci trebuie să reconciliem și statul cu cetățenii, așa cum uh, a reieșit uh, foarte clar din ceea ce am spus până acum. Mulțumesc! Președintele, Mulțumim foarte mult, stimate domn. Doamnelor și domnilor, acum l-aș invita pe șeful delegației pentru cooperarea cu Guinea Conakry, domnul Filip Dous, să ia cuvântul, vă rog. Mersi, monsieur président. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că îmi dați ocazia să iau cuvântul. Cred că nu trebuie să mai adaug nimic la analiza care s-a făcut acum din partea IHFHR. Noi, într-adevăr, am dezvoltat un program de susținere juridică și de asistență victimelor evenimentului din 28 septembrie și a evenimentelor ulterioare și cred, într-adevăr, că este rolul Parlamentului European să lanseze un apel către autorități pentru ca să permită o analiză a evenimentelor din 28 septembrie. Vreau doar să adaug două puncte. În primul rând este evident că restabilirea statului de drept este în, la, în centrul preocupărilor noastre în Guinea și în cadrul IFHR am încercat să dezvoltăm un program de susținere a sistemului juridic și de reformă a sistemului de securitate. Pentru că sursa unor probleme în trecut a fost o armată prost organizată. Lucrăm uh, foarte intens pe aceste două puncte. În al doilea rând, aș vrea de asemenea să subliniez că în acest dosar, care este unul extrem de sensibil, am uh, optat pentru o diplomație discretă la nivelul european. Considerăm, deci, că analiza acestor dosare și uh, activitatea pe care o depunem noi la fața locului se poate derula mai eficient dacă putem, dacă menținem o, o presiune discretă mai degrabă decât una publică. Știm că o dip diplomație publică din partea noastră, nu din partea Parlamentului European, ar putea să provoace o situație de jenă și deci o crispare care ar face apoi mai dificile activitățile pe care vrem să le derulăm la fața locului. Noi, IFHR-ul, suntem în contact permanent cu curtea care uh, se ocupă de evenimente și instrumentează cazurile respective facem diverse analize periodice și există progrese în anchetele la fața locului, dar este evident că la un moment dat, probabil în 2012, va veni și ceasul adevărului, adică vom ști dacă justiția din Guinea este sau nu capabilă să își continue această analiză până la sfârșit. Așa cum a spus și domnul Hel înainte, Există persoane care n-ar trebui să mai fie în funcțiile în care sunt în și să aibă autoritate în continuare. Ne bucurăm, deci, că putem să continuăm cu această presiune discretă și, în același timp, Tribunalul Penal Internațional, Curtea Penală Internațională, va urmări uh, evoluțiile pentru a decide, în final, dacă sau nu consideră că trebuie reevaluat dosarul în caz de lipsă de voință politică de a duce la bun sfârșit la fața locului acesta anchetă. Urmărim așadar care este evoluția în fiecare zi. Mulțumesc! Mersi, monsieur. <clears throat> Van Damme. <clears throat> Mulțumesc, domnule Van Damme. Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul? La doi ani după masacru și aproape un an înainte de alegeri, s-a reușit în fine să, ca să se îmbunătățească situația în Guinea-Conakry din cauza acțiunilor uh, reprezentantului uh, principal al opoziției. Domnul Vandal ne-a, ajutat, ne-a arătat adineauri că s-au făcut deja primii pași și că aceștia sunt destul de promițători pentru a trage la răspundere responsabilii cu acest masacru. Ar fi foarte important să se facă acești primi pași pentru ca să se creeze dreptate. Într-o țară în care putem spera să se ajungă la o dezbatere deschisă, cred că merită să facem acești pași. Comisia noastră este de părere că trebuie să facem tot posibilul pentru ca să contribuim la schimbarea situației uh, din Guinea după evenimentele din 2009. Credem că și pe viitor ar trebui să ne ocupăm de această temă în mod uh, intensiv. Domnul Van Dam mai dorea să spună ceva. Văd că ați luat cuvântul. Vă rog. Mulțumesc. Vreau doar să reiau ceea ce a spus în concluzie, domnule președinte, și să subliniez două lucruri. În primul rând, persoanele care au fost citate în raportul uh, internațional după, raport, după masacrul din 28 septembrie și care, din păcate, sunt în continuare persoane la putere, vor, au văzut, um, au fost impuse sancțiuni de către Consiliul Europei împotriva acestor persoane și, de asemenea, trebuie spus că aceste persoane refuză să coopereze cu noi. Ele sunt în continuare la putere, nu cooperează cu noi și atâta timp cât sunt la putere, nu o vor face, probabil. Cred că este important să precizăm acest lucru. Deci trebuie angajamentul statelor membre și a Uniunii Europene în același timp pentru a avea o politică consistentă și pentru a nu recunoaște persoanele acestea în funcțiile lor. În al doilea rând, am subliniat cât de încet merg procesele și de evoluțiile. Aș vrea să insist asupra faptului că de când președintele Conde este la putere, deși există în continuare câteva probleme și derapaje, dacă putem spune așa, există totuși o îmbunătățire în ceea ce privește respectul față de o procedură juridică și uh, Uh, respectul față de drept în general. Am avut câteva incidente anul acesta, pe 3 aprilie, pe 27 septembrie, anul acesta de asemenea, în care putem spune că, de exemplu, pe 27 septembrie, de exemplu, armata a rămas în cazerne și cei care au fost condamnați nu au fost uh, nu au avut uh, acuze, acuze care să fie de amploarea celor dinainte, de ani, din anii trecuți. Deci credem că totuși există o îmbunătățire în ceea ce privește drepturile omului în această țară. Mulțumesc. Dziękuję bardzo serdecznie panu Florentowi Żel. Mulțumesc pentru aceste completări. Mulțumesc domnilor ambasadori. Am ajuns la sfârșitul acestui punct de pe ordine de zi. Mai vreau să vă spun doar următoarele. Am avut astăzi o serie de teme pe care le-am tratat, dar care aveau ceva în comun. Asia de Sud-Est, Papua Occidentală, Swaziland, Corea de Nord și Guinea Conakry. Peste tot avem aceeași problemă – și anume încălcarea drepturilor omului și limitarea libertăților. Însă, în același timp, vedem și ceva care începe. Poate că, cu excepția Coreei de Nord, peste tot putem spune că s-au făcut progrese democrație mai bună, o democrație mai vizibilă și mai multe drepturi ale omului. E important să putem constata o astfel de îmbunătățire, pentru că uh, având în vedere ce s-a întâmplat în trecut, cei care sunt răspunzători pentru ceea ce s-a întâmplat în țările respective pot fi încet, încet uh, pedepsiți, mai întâi numiți și după aceea pedepsiți. Cred că acesta este cu adevărat un progres atunci când discutăm de toate aceste țări care sunt provin din regiuni diferite. Vă mulțumesc că ați rezistat până la sfârșit de adevăr, a fost o reuniune foarte lungă. Mulțumesc secretariatului pentru pregătire. Mulțumim doamnei Gomes, care a rezistat și a participat de asemenea la această reuniune. Mulțumim și uh, interpreților cu plăcere. Am avut probleme tehnice la început, așa se întâmplă câteodată. Următoarea reuniune are loc pe 5 decembrie la Bruxelles și s-a închis reuniunea. Mulțumesc! La revedere! Thank you very much.